Uh, Dragi colegi, Uh, Dragi colegi, nu suntem prea mulți prezenți. Cu toate acestea vă propun să începem. Avem câteva chestiuni de procedură, de clarificat. Și după aceea, primul punct de fond la care vom ajunge este prevăzut pentru 9.20. E vorba de punctele 6 și 7. Raportorii nu au sosit încă. Poate că vom face o mică pauză, dar în orice caz aș zice să începem uh, rezolvând chestiunile de procedură. În primul rând, vom avea o prezentare comună făcută de Comisia Europeană la punctele 6 și 7 și vom începe cu punctul 7, după care vom trece la punctul 6. Punctul 7 se referă la substanțele psihoactive active. Raportor este domnul Protasievici și punctul 6, traficul de, de droguri cu Jimenez Beseril. <laughs> Bună dimineața, doamnă raportor! Dacă nu aveți obiecții, putem adopta ordinea de zi în această formă? Bine. Dragi colegi, vă rog să susțineți următoarele recomandări ale coordonatorilor. Avem două desemnări de raportori. În primul rând, domnul Sedo I. Alabart, sper că pronunț corect, de la PPE, pentru dosarul Piața Unică Europeană a Comunicațiilor Electronice. E vorba de un aviz la un raport ITRE. Al doilea este domnul Axel Foss, tot de la PPE, pentru raportorul privind uh, cerințele de omologare tip pentru sistemul e și directiva de modificare cu numărul cutare de la IMCO. Dacă nu aveți obiecții împotriva acestor desemnări, atunci se consideră adoptate. Mai departe, încă o comunicare de bucătărie internă în ceea ce privește regimul lingvistic pentru astăzi. Din păcate, nu vom avea interpretare în finlandeză, estoniană, malteză și croată. Dorim să ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente. Sperăm ca această situație să nu devină un obicei. Bun, și astfel ajungem la punctul 4 de pe ordinea de zi, adoptarea unei erate la raportul Diaz de Mera cu titlul Modificarea regulamentului Consiliului numărul 539 per 2001 în care se prezintă statele terțe ale căror resortisanți au nevoie de o viză atunci când trec frontierele externe și statele ale căror resortisanți sunt scutiți de această cerință. Raportul colegului Diaz de Mera a ajuns în plen înainte de a fi revizuit de juriști lingviști. De aceea trebuie să se uh, facă revizia aceasta. De obicei, lucrarea jurist-lingviștilor este prezentată sub formă de erată. Dacă nimeni nu are obiecții până la sfârșitul reuniunii, atunci se va considera adoptată și această erată. Văd că colegii dau din cap, deci putem fi de acord. Punctul 5 de pe ordinea de zi. Avem o prezentare a Comisiei Europene privind o propunere de a uh, abroga decizia Consiliului 2007 pe 124 corelate la un program specific care se va încheia până la sfârșitul anului. În notă nu se spune despre ce program este vorba, e vorba despre un, un program specific și coordonatorii au decis să aplice aici procedura simplificată în temeiul articolului 46.1. Aș ruga Comisia să prezinte această propunere pe scurt. domnul Savari este prezent. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, am să fiu succint. E vorba de un punct de procedură. Programul despre care este vorba se referă la gestionarea consecințelor terorismului și a altor riscuri de securitate. E vorba de un program pentru perioada 2007-2013, care în următorul CFM va fi înlocuit printr-un instrument specific. De ce avem această procedură mai deosebită? De obicei, fondurile anterioare au fost abrogate prin programele ce le-au urmat pentru perioada 2014-2020. De ce? Deci e vorba de un dublu temei juridic ce stă la baza acestui program. E vorba de un temei legat de Tratatul Comunităților Europene și de Tratatul Euratom. Din acest motiv, trebuie să uh, trecem prin această procedură. Avem nevoie de unanimitate în Consiliu și de consultarea Parlamentului pentru a abroga acest instrument așa cum a și fost creat, prin aceeași procedură. Nu mai insist, cred că e vorba de un punct de procedură, cum spuneam. Această abrogare nu va periclita gestionarea proiectelor în curs, ele vor merge până la încheiere. Mulțumesc, dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să intervină? Nu. Atunci, președintele comisiei noastre va prezenta o propunere de aprobare a acestei propuneri. Mulțumesc, domnule Savary. Trecem acum la dezbaterea comună privind punctele 7 și 6 în această ordine. În primul rând, noile substanțe psihoactive la punctul 7. Domnul Iacek Protasievici de la PPE este raportor și uh, e vorba de apoi, la punctul 6, de dispozițiile minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri. Doamna Jimenez Beseril este raportoare și uh, dezbaterea trebuia să înceapă peste câteva minute, dar cred că nu este o mare diferență, deci aș propune să începem. În primul rând vom avea o prezentare din partea Comisiei Europene, apoi vom uh, asculta ce au de spus raportorii, raportorii din umbră și alți colegi care doresc să ia cuvântul. Deci, în numele Comisiei, doamna Lotte Knudsen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați. Mulțumesc foarte mult pentru această șansă de a putea prezenta propunerea Comisiei privind noile substanțe psihoactive. Este o propunere foarte importantă pentru uh, doamna comisar. Mă bucur să-i văd aici pe colegii de la președinția lituaniană din Consiliu, cu care avem o colaborare foarte pozitivă. Mă bucur să văd și că Parlamentul și-a numit raportorii și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu domnul Protasievici și cu doamna Jimenez Beseril, pentru că uh, va fi un proces ce va permite sinergii. Pe scurt, obiectivul pachetului nostru privind uh, substanțele psihoactive este unul dublu. În primul rând, dorim ca substanțele dăunătoare să poată fi retrase de pe piață în întreaga Uniune Europeană, cu ajutorul sancțiunilor penale unde este necesar din cauza riscului de sănătate și, în al doilea rând, dorim să garantăm libera circulație pentru substanțe psihoactive noi utilizate în scopuri legitime. Faptul că astfel de substanțe au apărut și sunt tot mai disponibile și mai ușor de obținut este un fapt periculos pe scena drogurilor din Europa de astăzi. Aceste droguri sunt uh, foarte ușor de obținut și imită efectul uh, cannabisului, al cocainei sau al ecstasy, însă nu fac obiectul acelorași restricții și măsuri de control din convențiile ONU privind drogurile. Așadar, aceste substanțe pot uh, circula liber în Uniunea Europeană dacă statele membre nu introduc restricții. În ultimii ani, numărul de substanțe psihoactive noi identificate în Europa a crescut rapid. Peste 300 de substanțe au fost notificate începând cu 1997, însă notificările anuale s-au triplat între 2009 și 2012. De la 24 la 73 pe an. 80% dintre aceste substanțe au fost detectate în mai mult de un stat membru. Anul acesta, două substanțe psihoactive noi au fost interzise, iar Europol și Agenția pentru Droguri redactează un raport privind încă patru noi substanțe, chiar acum. La modul global se știe că um, utilizarea acestor substanțe este în creștere și e tot mai clar că tinerii sunt expuși cei între 15 și 24 de ani. Cel puțin 5% dintre ei au folosit astfel de substanțe psihoactive legale. Ce propunem noi este să luăm măsuri ca să-i protejăm pe europeni, mai ales pe tinerii europeni, de uh, riscul produs de drogurile dăunătoare. Noi propunem ca aceste substanțe să fie retrase de pe piață, acelea care uh, reprezintă riscuri la adresa sănătății. Și sperăm că statele membre vor continua să ia măsuri. Credem că Uniunea Europeană trebuie să aibă un mod de a acționa mai inteligent, pentru că nu trebuie să periclităm uzul legitim al substanțelor chimice în Uniunea Europeană. Nu trebuie să împiedicăm cercetarea, nici utilizarea comercială și industrială a acestor substanțe. Operatorii economici au nevoie de siguranță juridică pentru că, de fapt, cam o cincime din noile substanțe psihoactive au utilizări perfect legitime în domeniul high-tech, al medicinei, al medicinei veterinare și așa mai departe. Și e important ca în aceste domenii substanțele să poată circula. Am adoptat un pachet recent format din două instrumente, o propunere de regulament bazată pe articolul 114 din tratat, piața internă, și propunerea de directivă bazată pe articolul 83, adică dreptul penal, care modifică actualul cadru legislativ. De ce am făcut un pachet bazat pe două propuneri, deși e vorba de un mecanism unic? Probabil că știți, cred că știți acest lucru din discuțiile recente, s-a ajuns acum la trialog, e vorba de, de regulamentul și directiva abuzului de piață. Avem o construcție similară acolo, pentru că tratatul de la Lisabona nu permite combinarea unui temei juridic uh, de drept penal cu prevederi din alte capitole din tratat, cum ar fi piața internă. Așadar, acest pachet înlocuiește legislația existentă avem o așa numită lisabonizare, de aceea probabil că veți recunoaște mai multe elemente din regulament. E vorba de lucruri eh, pe care nu le-am schimbat. Așadar, în ciuda faptului că vechea decizie privind substanțele psihoactive a funcționat bine, au fost și mai multe neajunsuri. În primul rând, ritmul a fost mult prea lent, pentru că per total, termenul era de cel puțin 24 de luni de când începea procesul de interzicere a unor substanțe până când statul membru adopta măsurile necesare menționate în Consiliu. Mecanismul actual nu are niciun fel de mod de a permite măsuri temporare în caz de riscuri imediate. Al doilea punct arată că avem o sferă de acțiune limitată. Trebuie să se facă o alegere, fie sancțiuni penale pentru aceste droguri, fie acțiune. E clară o abordare în alb și negru cu un câmp de acțiune limitat. Uneori nu s-au luat măsuri deloc pentru că era clar că riscul provocat de o substanță era mare, real, dar nu suficient de mare pentru a justifica măsuri de drept penal. Al treilea punct slab. Mecanismul existent nu ține cont de funcționarea pieței interne. Cât timp există divergențe între statele membre din cauza acțiunilor naționale, aceste regimuri naționale pot provoca um, perturbări ale comerțului cu uh, pentru uzul legitim al substanțelor psihoactive în noi. Așadar, ce facem noi pentru a depăși aceste puncte slabe? În noua abordare avem mai multe elemente. Una dintre primele ameliorări este că am uh, mărit viteza de acțiune, ceea ce înseamnă foarte mult în acest domeniu. Aici măsurile urgente pot fi foarte importante. Deci, dorim să ne asigurăm că măsurile pot fi luate mult mai rapid decât acum, pentru ca substanțele să poată fi retrase de pe piață printr-un proces uh, simplificat de luare a deciziilor. Credem că putem trece de la 24 de luni la 10 luni prin diverse măsuri. În primul rând, pentru că vom avea un regulament, măsurile luate vor fi direct aplicabile. Deci, evităm uh, existența mai multor seturi de decizii paralele. De asemenea, transpoziția actuală de către statele membre poate fi de până la 12 luni. În același timp, ne asigurăm că măsurile de restricționare pot fi uh, adoptate foarte rapid. În plus, mai avem o noutate și anume permitem reacția rapidă, folosirea unui mecanism de reacție rapidă în caz, caz de uh, nevoie. Deci, în cadrul regulamentului putem introduce acum o măsură temporară de un an pentru a interzice anumite substanțe de pe piața disponibilă pentru consumatori. Între timp, trebuie să ne asigurăm că aceste substanțe nu pot dăuna și că măsurile pot fi aplicate dacă este necesar. Al doilea element se referă la proporționalitate. De fapt, am introdus o abordare mult mai flexibilă, cu o reacție mult mai treptată. Am introdus trei niveluri de risc, spre deosebire de cele de acum, care sunt în număr de două, fie lipsa acțiunii, fie acțiune în domeniul penal. Așadar, pe lângă aceste tipuri de reacții, putem să acționăm și să interzicem o substanță, chiar dacă riscul este doar unul moderat. Președinta, doamnă Knudsen, vreau să vă rog să vă îndreptați spre concluzie. Al treilea element nou este acela că încercăm să uh, prevenim utilizările ilicite pe piața internă. După cum v-am spus, cam 20% din substanțele psihoactive noi pe piața internă sunt utilizate în mod legitim, în mod în industria medicală și așa mai departe și dorim să protejăm libera circulație a acestor substanțe. Acestea sunt principalele elemente noi. Considerăm că vor duce la crearea unui instrument foarte eficient. Și câteva cuvinte doar despre arhitectura acestei propuneri. E important să înțelegem de ce are două brațe. Regulamentul este piatra unghiulară foarte importantă care prevede toate mecanismele de care avem nevoie pentru evaluarea riscurilor, pentru stabilirea criteriilor, pentru restricțiile de piață. Iar directiva completează regulamentul. Introduce elementul penal, printr-un, uh, printr-un amendament țintit la vechea poziție cadru. Am ales un amendament țintit și nu o uh, reformare, din cauza că trebuie să fim cât mai eficienți și mai rapizi. Acest regulament uh, prevede măsuri penale pentru substanțele cele mai periculoase. Cam aceasta ar fi privirea de ansamblu în câteva cuvinte și credem că avem nevoie de reguli comune pentru a ajunge la o reacție foarte proporțională și eficientă. Până acum am uh, auzit că mai mulți deputați doresc să ne susțină, inclusiv uh, cei de la LIBE. Ne bucurăm și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu comisia dumneavoastră pentru a putea progresa cât mai repede. Mulțumesc! Uh, mulțumesc. Dorește cineva în numele președinției lituaniene să ia cuvântul, să adauge ceva, domnul Martincus? Puteți să fiți cât se poate de concis, vă rog frumos. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, în numele președinției lituaniene vreau să adesez mulțumiri Comisiei pentru aceste două propuneri care ne va permite să ne îmbunătățim reacțiile în ce privește folosirea acestor noi substanțe psihoactive și sperăm că vom putea să adoptăm uh, măsuri cât se poate de eficiente în acest domeniu și să putem să îndepărtăm de pe piață acele substanțe deosebit de periculoase. Aceste instrumente sunt importante pentru statele membre și Consiliul deja a început să lucreze pe marginea acestui proiect de regulament. Chiar astăzi are loc o întâlnire a grupului de lucru um, aferent la Consiliu. Această propunere va fi analizată articol cu articol. Vom încerca să se realizeze progrese uh, cât mai rapid și să lucrăm într-un mod constructiv. Mulțumesc! Atunci Dau acum cuvântul raportorilor, mai întâi domnul Protasievici. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc și reprezentanților Comisiei Europene pentru această prezentare cât se poate de completă a directivei și a regulamentului. În calitatea mea de raportor aș vrea să spun că uh, doresc să primesc observațiile colegilor, uh, a tuturor colegilor, nu numai a raportorilor din umbră. Vă rog pe toți să nu ezitați să cooperați cu mine. Acest proiect de raport ar trebui să fie gata pentru a fi trimis la traducere pe 11 decembrie și dezbaterea este programată pentru data de 9 ianuarie în comisia noastră și veți avea timp până pe 15 ianuarie ca să depuneți amendamente. Trecând acum la fondul problemei, aș vrea să spun că substanțele psihoactive sunt mult mai uh, numeroase în anumite state membre decât în altele, mult mai prezente, ceea ce nu schimbă într nimic datele problemei. Noi în Polonia am avut chiar o criză pe piață de substanțe psihoactive, aceste substanțe euforizante vândute în mod legal. Acum situația s-a modificat și Practic, mai toate statele membre sunt afectate de aceste substanțe. Este un sector care se dezvoltă foarte repede în multe state membre. Există din ce în ce mai multe cazuri de decese sau de îmbolnăviri din cauza folosirii acestor substanțe. Raportul Observatorului European pentru Droguri și Toxicomanie uh, arată foarte bine că 24 de persoane până în prezent au decedat din cauza folosirea acestor substanțe psihoactive. <coughs> Mecanismul uh, în vigoare este unul de alertă precoce, uh, cel cu numărul 187 și în baza acestui mecanism au fost notificate uh, au fost trimise notificări pentru 41 de substanțe anul trecut, ori există numai puțin de 73 de asemenea substanțe pentru care au existat deja notificări, deci acest fenomen se accentuează trebuie să mai subliniem faptul că, în urma analizelor efectuate, ne-am dat seama că majoritatea acestor substanțe sunt sintetice, sunt substanțe pur chimice fabricate de laboratoare specializate, dar la căror efecte sunt foarte semănătoare cu cele ale drogurilor. Tocmai de aceea aceste substanțe sunt deosebit de periculoase pentru că efectele lor sunt, cum spuneam, similare cu cele ale stupefiantelor sau uneori chiar mai grave. Ori, de multe ori, utilizatorii nici măcar nu știu care sunt dozele uh, maxime ce pot fi administrate și uh, riscă să uh, moară din cauza unei overdoze. Consumatorii știu pentru droguri, pentru stupefiante, cam care sunt riscurile, dar pentru substanțele psihoactive nu. De aceea considerăm că acestea din urmă sunt chiar mai periculoase pentru sănătate. Ca să aveți o idee mai clară a acestui fenomen, ar trebui să subliniem faptul că în aceste substanțe există uh, mercur, plumb uh, și alte um, ingrediente folosite, de exemplu, pentru lacuri și vopsele. Deci dați-vă seama cam care sunt uh, consecințele asupra sănătății umane uh, atunci când se folosesc aceste substanțe. Tinerii europeni sunt foarte atrași de aceste substanțe. În jur de 5% dintre tinerii din Europa au testat măcar o dată uh, acest tip de substanțe. În unele state membre, acest procent este chiar mult mai mare, în Lituania, în Polonia sau în Irlanda. În ce privește propunerea de regulament, Comisia a propus articolul 114 drept temei juridic și anume um, piața unică. Din punctul de vedere al serviciului juridic, acesta este cel mai bun compromis cu putință pentru a se atinge scopul fixat. Eu însă mi-aș dori să primesc explicații suplimentare despre temeiul juridic din partea Comisiei. Acest regulament, după părerea mea, este o bună soluție, nu numai pentru că va permite reducerea termenelor, ci și pentru că acum există posibilitatea de a suspenda uh, distribuirea unei substanțe și această măsură are un efect imediat. Acum e nevoie de 2 ani de zile pentru a interzice o substanță. Dacă vom avea noile reguli, acest termen se va reduce și va fi de numai 10 luni, iar pentru cazuri deosebit de grave vom avea posibilitatea să interzicem imediat și pentru o perioadă de un an o anumită substanță. La articolul 4 îmi pun întrebări în ce privește competențele statelor membre. Statele membre pot de la sine putere să suspende circulația unei anumite substanțe? și cum anume va funcționa acest mecanism. Ce se întâmplă dacă unele state membre doresc să adopte măsuri și mai restrictive decât cele prevăzute de regulament. De asemenea, mă gândesc la articolul 14, consecințele asupra um, vânzării licite a acestor substanțe psicoactive. De asemenea, ar trebui să avem în vedere um, vânzarea pe internet a acestor substanțe psihoactive. În Polonia, în 2011, deja am luat măsuri pentru a lupta împotriva acestor substanțe și consecința a fost interdicția totală a vânzării acestor substanțe pe piața polonă. Dar pentru că suntem într-o piață unică, dispozițiile cu uh, sfera de acoperire națională nu sunt suficiente. Și atunci, noi trebuie să facem în așa fel încât aceste uh, substanțe să uh, Uh, uh, poate fi vândute în statele vecine atunci când există o interdicție totală pe piața dintr-un singur stat sau se poate să fie vândute pe internet. Dar aceste posibilități prezintă anumite riscuri și trebuie să analizăm foarte în detaliu aceste aspecte. Există un articol foarte interesant în ce privește lupta împotriva criminalității organizate. Mi se pare util faptul că avem o atitudine proactivă. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dragi colegi, avem ceva timp la dispoziție pentru că am programat uh, această dezbatere până la orele 10. Dar toată lumea trebuie să fie totuși uh, destul de cocinsă pentru că uh, altfel vom avea deja o întârziere din cauza primei dezbateri de pe ordinea de zi. Deci vă rog din suflet să fiți succinți. Mulțumesc, doamna Jimenez. Vă mulțumesc că eu cred că atât comisia cât și raportorul au fost foarte clar, deci nu are sens ca eu să repet cele spuse deja de dumnealor. Cum spuneam, a fost foarte clar și vom mai avea ocazie să discutăm despre acest subiect. Este prima prezentare astăzi doar. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru faptul că ne-a trimis această propunere de modificare a deciziei cadru a Consiliului din 2004 pentru a limita traficul ilicit de droguri. Încă o dată, așa cum a spus Comisia, sunt substanțe psihotrope și substanțe psihoactive noi care au apărut pe piață și sănătatea cetățenilor este amenințată, îndeoseb sănătatea tinerilor din cauza <clears throat> folosirea acestor substanțe. În plus, ele acum uh, au devenit uh, uh, obiectul de activitate a multor organizații criminale. Este o problemă uh, pe scară europeană care trebuie abordată de către dreptul comunitar. Statele membre nu pot să se descurce uh, pe cont propriu așa cum a explicat foarte bine și comisia de altfel. Eu sunt uh, raportoare uh, și va trebui să îmbunătățesc uh, pe cât putință textul inițial al comisiei și voi colabora cu raportorul principal pentru proiectul de regulament. Cum spuneam, este doar prima etapă din redactarea acestui raport, dar aș vrea să adresez câteva întrebări Comisiei. În expunerea de motive, Comisia a evocat impactul pe care acest raport ar putea să-l aibă asupra drepturilor fundamentale. Puteți să îmi precizați la ce fel de impact, la ce fel de consecințe vă gândeați? și care a fost exact rezultatul directivei adoptate în 2004 uh, asupra traficului ilicit de droguri. După prezentările pe care le-am ascultat și întâlnirile pe care eu însă le-am organizat, mi-am dat seama că e foarte greu uneori să faci distinția între traficul licit și cel ilicit de droguri. Și oare întotdeauna este vorba de un trafic sau de o comercializare? Cum putem să colaborăm mai bine pentru a face față criminalității organizate? Președinta, vă mulțumesc! Cine altcineva a mai cerut cuvântul? Mai, am mai rămas un raportor din umbră și alți doi deputați, deci am patru persoane scrise pe liste. Domnul Cărcop, doamna Triantea Felides, domnul, doamna Matie și domnul Brons. Mai, mai dorește altcineva să ia cuvântul? Nu, atunci încă o dată vă rog frumos să nu vorbiți mai mult de două minute. Domnul Cărcop are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, eu sunt raportor din umbră și vreau să spun foarte clar aici, doamnă președinte, că împărtășesc îngrijorările pe care, uh, um, care au fost exprimate aici și în Regatul Unit au murit mai mulți tineri din cauza folosirii acestor substanțe, a precursorilor și a substanțelor psihotrope este o tragedie pentru Europa. Cum spuneam, uh, uh, sunt în asentimentul Comisiei în ce privește uh, caracterul nociv pentru sănătatea cetățenilor din Europa și um, riscurile pe care le prezintă aceste substanțe și eu mi-aș dori foarte mult să există o bază de dată unică um, um, puse la punct de către Europol care să conțină aceste substanțe în plus față de drogurile ilicite. De asemenea, mă bucur de faptul că există uh, uh detalii în ce privește um, măsurile de natură uh, penală, dar nu ar trebui să mergem prea departe pentru că statele membre sunt cele care pot să ia măsuri, sunt cele mai bine plasate pentru a lua măsuri în ce privește uh, dreptul penal. De asemenea, în ce privește măsurile pentru a suspenda uh, Uh, uh, libera circulație a substanțelor, nu sunt foarte de acord, uh, pentru că există mulți factori, factori de natură locală, de natură regională, comercială și uh, situația din statele membre uh, are o influență diferită um, combinată cu acțiunea acestor factori. Deci nu mi se pare normal să putem să adoptăm atât de ușor măsuri de restricționare a comercializarea acestor substanțe. Există cât de cât o plus valoare, de exemplu în ce privește uh, um, punerea în comun a resurselor sau uh, împărtășirea de informații, dar trebuie foarte, uh, să fim foarte atenți și să nu uh, adăugăm mai multă confuzie. E bine, cum spuneam, să pui în comun resursele, informațiile, să depui eforturi în comun uh, la nivel educațional, tocmai pentru că aceste substanțe să nu ajungă în mâinile greșite. Mulțumesc, domnul de Sare cuvântul. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt vreau să mulțumesc comisiei, raportorului pentru munca dumnealui. Știu că dumnealui va fi foarte atent la toate detaliile. Vreau doar să spun că grupul nostru este destul de sceptic în ce privește adoptarea unui regulament. Noi ne vom formula propria poziție, uh, ținând cont de cele auzite astăzi și vom lucra în uh, îndeaproape cu raportorul și raportorii din umbră la următoarele întâlniri. Mulțumesc că ați fost deosebit de succint. Acum doamna Matiu are cuvântul. E ultimul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să adresez și eu mulțumiri Comisiei pentru propunere. Suntem de acord cu faptul că situația este deosebit de uh, îngrijorătoare. În fiecare săptămână, practic, apare o nouă substanță psicoactivă. se face o notificare. Uh, comerțul pe internet se, uh, se dezvoltă și ia amploare și nu există niciun fel de informații sau de avertizări la adresa consumatorilor și știm că mulți dintre ei sunt tineri și practic sunt uh, abandonați față de această situație deosebit de Um, riscantă. Cum s-a spus, pe puțin 5% dintre tineri au consumat măcar o dată în față aceste substanțe psihoactive. Deseori li se spune că sunt niște substanțe eu, cu risc euforizant care nu are niciun risc pentru sănătatea lor, dar din păcate știm că consecințele sunt mai grave decât uh, cele ale drogurilor și există și acest risc de a deveni dependent de aceste substanțe psihoactive. Deci trebuie să luăm măsuri pentru a restricționa comercializarea acestor substanțe pentru a face față riscurilor pe care le prezintă. În plus, așa cum au spus unii colegi, din cauza comercializării acestor substanțe, uh, organizațiile criminale profită de lacunele din diferitele legislații și uh, um, își permit să um, vândă aceste substanțe scăpând de sub orice control. Trebuie să luăm măsuri cât mai repede cu putință. Mulțumesc, domnul Bronx. <clears throat> Ieri reprezentanții Comisiei au spus că doreau să prevină utilizarea ilicită, dar nu utilizarea licită. Utilizarea licită s-ar putea integra în două categorii, utilizare industrială, dar nu a explicat, poate din cauza lipsei de timp, cum se poate face acest lucru. Dacă vorbim despre o substanță cu un uz medical legitim, acestea, această substanță ar trebui să fie administrată doar de către doctori, Prescrisă doar de către doctor sau și de către farmaciști. Farmaciștii au statute diferite în uh, diversele state membre. Acest uh, regulament ar trebui să fie inclu- uh, însoțit cu o directivă, așadar mă întreb dacă aceste detalii vor fi lăsate la latitudinea statelor membre. Eh, trebuie să ne îngrijoreze mai mult replicarea eh, acestor substanțe, poate inexpert, ceea ce le-ar face și mai periculoase. Cred că doamna Jimenez a pus două întrebări comisiei. Doamna Knudsen, doriți să răspundeți acum? Vă mulțumesc și mulțumesc uh, vorbitorilor pentru comentariile lor constructive. Am notat într-adevăr o serie de întrebări. Una uh, se referea la temeiul juridic pentru piața internă, ceea ce, într-adevăr, după părerea noastră, reprezintă alegerea optimă, după cum a menționat raportorul, pentru că încercăm să interzicem substanțe dăunătoare de pe piață și să menținem libera circulație pentru produsele care sunt utile. Legislația pentru piața internă ne permite să protejăm consumatorii și sănătatea acestora. Dat fiind acest scop dual, uh, ni se pare că temeiul juridic este cel potrivit. În ceea ce privește internetul, aș spune că cu toate că internetul nu este menționat specific în propunere, este acoperit pentru că toate canalele de distribuție vor fi incluse. Așadar, nu există necesitatea de a menționa în mod specific internetul. Pentru... Doamna Jimenez a pus o întrebare în legătură cu drepturile fundamentale și Directiva, proiectul nostru de directivă, menționează în memorandum uh, că s-ar putea să existe un impact indirect asupra drepturilor a omului pentru că se uh, afectează dreptul penal. Însă, este, nu este vorba de niciun fel de extindere a dreptului penal decât există deja în Uh, vechea decizie în legătură cu substanțele psihoactive, uh, care va fi înlocuită de actuala directivă. Și sancțiunile din dreptul penal nu sunt uh, aplicabile utilizatorilor, deci nu există uh, impact în acest sens. Sancțiunile penale se aplică furnizorilor și comercianților conform dreptului internațional. S-a pus o întrebare despre criminalitatea organizată. Europol este implicat de la bun început, de la, din momentul în care um, mai multe state membre notifică posibilitatea utilizării unor noi substanțe, Europol um, conlucrează cu EUCDA pentru a uh, ajunge o decizie la Comitetul Științific Uh, care să găsească probe în legătură cu natura substanței și să se ajungă la o decizie cât mai rapidă. Așadar, considerăm că și directiva noastră contribuie la lupta împotriva criminalității organizate. În ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a acționa, acțiunile se pot lua la nivel comunitar doar, la, doar în legătură cu substanțele care prezintă riscuri la nivel comunitar, ceea ce înseamnă uh, un raport foarte detaliat și o evaluare de risc. Dacă această evaluare de risc arată că există un impact și un risc la nivelul Uniunii Europene, atunci se va putea acționa la nivel comunitar. Din 300 de notificări primite până acum, Uniunea Europeană a acționat doar în cazul a 10 notific- notificări. Deci, în majoritatea cazurilor, acțiunea va sta la nivelul statului membru statele membre introduc măsuri naționale uh, care trebuie să fie notificate. Aceste măsuri pot să fie uh, susținute cu sancțiuni administrative și penale atunci când nu există sancțiuni la nivel comunitar. Atunci când există risc uh, la nivelul comunitar, atunci se poate acționa la acest nivel. Vă mulțumesc. Sper că am răspuns astfel tuturor întrebărilor care au fost ridicate. Vă mulțumesc, domnule Croețel. Am uh, încheiat discuția pe acest punct. După cum a spus deja domnul Protasievici, prezentarea proiectului de raport este prevăzută pe 9 ianuarie. Termenul pentru amendamente a fost stabilit pentru 15 ianuarie vă sugerez să facem o pauză și să reîncepem la ora 10 uh, dezbaterea cu colegii din parlamentele naționale. Atunci vom discuta punctul 8 de pe ordinea de zi, uh, abrogarea deciziilor 2009-371 JAI și 2005-681 legate de Europol și CEPOL. Revenim la ora 10. And I uh, Um, Stimați colegi, haideți să reluăm sesiunea. Următorul punct de pe ordinea de zi este examinarea amendamentelor în dosarul Europol. Bineînțeles că examinarea parlamentară este un element crucial în noul regulament Europol. Așa că rog pe toată lumea să ia loc și dacă doriți să purtați, conversa- purtați conversații, să, să o faceți în afara sălii, vă rog. Vă mulțumesc. Dat fiind faptul că articolul 88 din Tratatul de la Lisabona declară foarte clar că uh, Activitățile Europol vor trebui să fie examinate de către Parlamentul European împreună cu parlamentele naționale. Comisia Libe a invitat toate parlamentele naționale la dezbaterea de astăzi și uh, urez venit pe această cale celor șapte colegi din parlamentele naționale, care, printre care se numără doi președinți de comisii parlamentare și un vicepreședinte și uh, ceilalți reprezentanți al, ai parlamentelor naționale. I-aș, aș încuraja pe toți colegii să încurajeze la rândul lor parlamentarii naționali să participe la acest tip de dezbateri pentru că se poate folosi mult mai bine instrumentul actual de cooperare și parteneriat cu parlamentele naționale. Așadar, sper că sesiunea noastră va avea un eco bun. În primul rând, uh, vreau să dau cuvântul raportorilor și raportorilor din umbră și după aceea voi da cuvântul reprezentanților parlamentelor naționale și eurodeputaților interesați. Membrii parlamentelor naționale care doresc să intervină uh, sunt rugați să completeze formularul uh, de intervenție și să îl transmită ușierilor Vă rog să faceți semn dacă doriți să luați cuvântul. Vom alterna între doi membri ai Parlamentelor Naționale și un membru al Parlamentului European până vom termina lista vorbitorilor. Însă începem cu raportorul domnul Diaz de Mera, care are cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte. Primele mele cuvinte vor fi un salut adresat colegilor din parlamentele naționale, cei specializați în subiectul pe care îl discutăm astăzi. Bun venit! În al doilea rând, aș dori să fac o prezentare cu referire la propunerea legislativă, la proiectul lansat de către Comisie. Comentarii pe care colegii din Parlamentul European deja le cunosc, dar pe care le voi repeta în beneficiul prietenilor din Parlamentele Naționale. Am fost uh, uh, raportor pentru uh, decizia Consiliului, raportor al Parlamentului European. Decizia Consiliului nu este conformă cu tratatul de la Lisabona. A fost o mică um, încercare din partea Consiliului de a trece cu vederea Parlamentului Parlamentul și, după cum a menționat președinta Intveld, și acum se încearcă remedierea acestui lucru pentru că tratatul de la Lisabona recunoaște și consolidează puterile Parlamentului, de care nu trebuie să uităm niciodată. Propunerea uh, Europol are 14 cap- capitole și 79 de articole. Opinia Parlamentului uh, se referă la cinci puncte. În primul rând, definiții generale obiect și obiective. În al doilea rând, fuziunea Europol-CEPOL. Toate grupurile uh, euro, din Parlamentul European, cu excepția liberalilor, se împotrivesc aceste uh, fuziuni și, și eu, ca raportor, sunt foarte împotriva acestui, acestei fuziuni. În al treilea rând, se vorbește despre uh, Um, controlul parlamentar și al cincilea punct, o temă foarte importantă pentru noi, protecția datelor. Protecția datelor și uh, atribuțiile agenți, agenției de securitate europene. Această propunere legislativă a primit uh, 125 de amendamente aceste amendamente uh, sunt, uh, în primul rând, amendamente de eliminare a oricărei referiri la fuziunea Europol-CEPOL, uh, de suprimare a unui comitet executiv, de asemenea amendamente care consolidează sistemul de protecție a datelor Europol, amendamente pentru a Uh, susține rolul autorităților naționale ca fundamentale și esențiale în doctrina Europol și amendamente care susțin aplicarea unui control parlamentar eficace. În septembrie a trecut termenul de depunere de amendamente și vă informez că uh, colegii noștri au depus 540 de amendamente. Raportorul din umbră 150, uh, domnul Alfano 9, domnul Kirkhope 8 și doamna Eres Cornelia 174. Din cele 475 de amendamente, 21 corespund uh, dispozițiilor generale, 21 se referă la respingere, 291 de amendamente legate de protecția datelor, ceea ce ne arată importanța acestor teme pentru Parlamentul, Parlamentul European. 6 amendamente pentru eliminarea Comitetului Executiv, 10 pentru controlul parlamentar, și câteva pentru supravegherea financiară. Din cele 75 de amendamente depuse pentru considerente, 10 resping fuziunea, 25 se referă la protecția datelor și restul pe alte teme. Munca pe care o cunoașteți Uh, munca mea constă în elaborarea unui număr cât mai mare de compromisuri care să reunească amendamentele. De aceea am avut două întâlniri cu raportorii din umbră și, mulțumită acestor întâlniri, am ajuns la 22 de compromisuri. Primul compromis uh, legat de cele 40 și ceva de amendamente care se referă la eliminarea fuziunii CEPOL-Europol. În al doilea rând, un compromis legat de șapte amendamente legate de eliminarea uh, comitetului executiv, care nu ni se pare necesar. Celelalte 20 de compromisuri restante se referă la prevederile generale, la dispozițiile generale, la obiectivele Europol și la guvernanță. Profit de această ocazie pentru a mulțumi din nou raportorilor din umbră pentru o muncă foarte complexă și uh, de care s-au achitat cu mult profesionalism. Voi continua, continua să mă întâlnesc cu raportorii din umbră pentru a uh, trata temă cu temă toate uh, tematicile pe care au fost depuse amendamente. Următoarea reuniune pe care o vom avea se va referi specific la controlul parlamentar pentru a examina toate amendamentele care se referă la această temă. Și, în ultimul rând, cred că vom avea mai destul de multe reuniuni legate de protecția datelor și în cadrul Agenției de Securitate. Profit acum de prezența colegilor din Parlamentele Naționale și voi acorda uh, o atenție specială comentariilor lor. În ceea ce privește conformitatea cu tratatul de la Lisabona, regulamentul garantează că activitățile Europol sunt supuse controlului democratic al Parlamentului European și al Parlamentelor Naționale. Acest control este menționat în capitolul 9 al propunerii de regulament, cu toate că apar multe alte referiri la acest control parlamentar în corpul textului. Parlamentul European împreună cu parlamentele naționale trebuie să controleze activitățile Europol uh, și în acest sens propun crearea unei celule parlamentare ca o structură specializată um, un reprezentant al Comisiei Libe trebuie să facă parte din această celulă și uh, un reprezentant din partea comisiilor uh, um, omologe din parlamentele naționale. Uh, în reuniunile acestei celule vor fi convocate de președintele Libe și vor fi coprezidate de uh, Um, președintele Comisiei Libe și un reprezentant al Parlamentului, Parlamentelor Naționale care va deține președinția temporară. În fața acestei celule parlamentare se va, va, vor prezenta, va prezenta raportul anual în legătură cu activitățile Europol. Uh, se va prezenta, adică se va discuta acest uh, raport anual al uh, Agenției Europene de Protecție a Datelor în legătură cu activitățile Europol și se va analiza la fiecare 5 ani eficiența și eficacitatea Europol. De asemenea, Uh, directorul executiv al Europol va trebui să fie prezent pentru a ne informa în legătură cu felul în care s-a achitat de atribuțiile sale și de asemenea va fi prezent uh, un reprezentant al Agenției de Supraveghere a Datelor. Parlamentele naționale vor fi uh, vor primi informații în legătură cu evaluarea amenințărilor a, a și analizele strategice făcute de Europol, precum și rezultatul studiilor și evaluărilor uh, care au fost solicitate de către Europol. Parlamentul European trebuie să își îndeplinească și funcțiile de autoritate bugetară trebuie să primească raportul de gestiune de buget al Europol. De asemenea, avem posibilitatea de a aproba sau respinge uh, gestiunea bugetului de către directorul executiv. Vă mulțumim, domnule raportor. Mm pentru colegii noștri care ne vizitează. Voi da cuvântul acum Comisiei și președinției lituaniene, după, după care vom da cuvântul deputaților din partea parlamentelor naționale. Uh, timpul de vorbire limită va fi de 3 minute pentru a putea uh, interveni toată lumea. Îi dau cuvântul acum doamnei Victoria Mici din partea Comisiei Europene uh, pentru a răspunde uh, pe scurt raportorului. Thank you very Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Chiar am să fiu foarte succintă. Comentariile mele deocamdată sunt doar următoarele. În primul rând, Comisia ia notă de faptul că Amendamentele sunt foarte numeroase și foarte importante. E vorba de cele depuse de raportor cât și de ceilalți membri ai comisiei. Acest lucru arată cât de mare este interesul și angajamentul comisiei dumneavoastră față de realizarea legislației privind acest uh, instrument foarte important în domeniul cooperării în ceea ce privește implementarea legii și anume Europol. Comisia a avut șansa să mai sublinieze un aspect foarte important al acestei propuneri. Într-adevăr, este vorba de faptul că Europol trebuie să răspundă tot mai mult în fața Parlamentului, în fața Parlamentelor naționale și în fața cetățenilor europeni în general. Și, în acest sens, remarcăm cu satisfacție faptul că subiectul controlului parlamentar realizat în comun de Parlamentul European și de Parlamentele Naționale, a strânit un foarte mare interes. În ceea ce privește celelalte aspecte ale acestei propuneri foarte importante, dorim să ascultăm cu mare atenție ce se va spune în dezbaterea de acum Și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce fel de compromisuri va reuși să obțină domnul Diaz de Mera. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doresc să dau cuvântul doamnei Polia Caite de la președinția lituaniană. Mulțumesc, doamnă președinte! și eu doresc să fiu foarte succintă deocamdată. Doresc să confirm că Consiliul este foarte ocupat în legătură cu acest proiect de regulament. Am făcut progrese foarte mari, am citit textul articol cu articol, am analizat propunerea și uh, se aplică același principiu și pentru noi și anume încercăm să găsim cât mai multe compromisuri cu putință în Consiliu. Sper ca Uh, președinția următoare să fie gata să treacă deja la un dialog oficial cu Parlamentul și sperăm că se vor obține cele mai bune rezultate. Mulțumesc foarte mult! Haideți să deschidem acum dezbaterea. Și în primul rând aș da cuvântul raportorilor din umbră. Trei minute, în primul rând, domnul Weidenholzer. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Regulamentul Europol este un act foarte important care vine, din păcate, foarte târziu. Este important pentru uh, spațiul uh, de liberă circulație și justiție și nu e vorba acum doar de lisabonizarea Europol prin acest regulament ci este vorba de încă ceva și anume de eficientizarea Europol, de a deschide Europol către noi domenii de activitate în combaterea criminalității și, de asemenea, de garantarea protecției datelor. Raportorul a găsit o metodă de lucru foarte bună. Munca merge foarte repede, am reușit deja să încheiem uh, o gamă de compromisuri, au mai rămas câteva domenii mai dificile în care mai trebuie să mai negociem și aș dori să mă refer la câteva puncte care sunt foarte importante pentru mine și pentru grupul meu. E foarte important pentru noi să se facă o separare foarte clară între Europol și CEPOL. Nu dorim ca aceste două agenții să fie confundate ci să fie clar că e vorba de agenții independente, pentru că acest lucru aduce plus valoare. Controlul parlamentar este foarte important și e foarte importantă și propunerea raportorului referitoare la exercitarea acestui control de către o comisie parlamentară, comisia noastră, în colaborare cu reprezentanții statelor membre. Și acest lucru corespunde și cu spiritul tratatului de la Lisabona. Sper să găsim un mod de a colabora cât mai eficient în acest for foarte important pentru că noi foarte adesea primim rapoarte, dar nu putem urmări ce se întâmplă în timp real. Am și eu câteva propuneri Um, e vorba de uh, observare administrativă, deci trebuie ca Parlamentul să poată observa ce se întâmplă la Europol și să urmărească uh, discuțiile în desfășurare. De asemenea, cred că Comisia Executivă ar trebui să fie eliminată pentru că nu aduce niciun element pozitiv pentru Europol. Apoi, împreună cu raportorul vom mai discuta intens, e foarte important pentru mine și știu că așa vom reuși să găsim cele mai bune elemente și să aliniem acest regulament cu regulamentul privind protecția datelor. E foarte important și schimbul de date cu organizații private și cu organizații din state terțe. Trebuie ca acest schimb de date să facă obiectul unei reglementări stricte și eu sunt pentru o evaluare a uh, tratatelor existente ca să putem vedea ce rezultate se pot obține cât mai bine. În cele din urmă este foarte actuală și uh, discuția privind cultura noastră în ceea ce privește protecția datelor. Avem uh, elemente aici uh, foarte puternice și se pune problema și care vor fi prioritățile pentru Europol în acest domeniu. Doresc să mulțumesc în încheiere tuturor colegilor care au venit și uh, sper că interesul parlamentelor naționale va deveni tot mai mare în legătură cu această propunere ca să reușim să obținem cele mai bune prevederi și cea mai bună colaborare interparlamentară. Mulțumesc! Aș dori să vă spun, dragi colegi, că dacă suntem disciplinați, ar putea chiar să avem timp și pentru o a doua rundă de întrebări. Nu am dorit ca unii colegi să vorbească 10 minute și alții foarte scurt. Domnul Kirkhope, 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte, în primul rând. Doresc să îmi exprim sprijinul pentru Europol în general. De asemenea, Sper că și țara mea va continua să participe la munca Europol pe viitor, pentru că acest organ face o treabă foarte importantă. De asemenea, doresc să mă refer la o alocare minimă de fonduri. Dacă Europol va trebui să aibă responsabilități suplimentare, de exemplu în domeniul acordurilor PNR și SWIFT, care necesită foarte uh, multe resurse umane și financiare, este nevoie și de o finanțare pe măsură. Însă, ce vreau eu să spun în primul rând? Vreau să mă refer la controlul parlamentar. Eu am mai spus-o în Parlament în trecut. Eu nu aș dori ca Europol să devină o instituție politizată. Nu vreau ca Europol să facă obiectul unor voturi uh, în Parlamentul European sau într-o sferă mai largă Uh, stabilite politic. Nu vreau nici să se uh, adopte aici reglementări care sunt atât de stricte în domeniul controlului parlamentar încât îngreunează foarte mult munca Europol. Știu că există o conferință a um, președinților parlamentelor naționale și este foarte important, nu numai din perspectivă britanică, ci dintr-o perspectivă mai largă, să ne asigurăm că temeiul juridic sau să zicem așa, temeiul democratic în baza căruia parlamentele naționale pot participa la orice control de aici, este exprimat cât de clar posibil înainte ca această propunere să meargă înainte. Deci trebuie să avem mare grijă și în cele din urmă aș dori să mai adaug că mie mi se pare că trebuie să avem mare grijă să nu limităm sfera de acțiune a Europol, pentru că aici ne aflăm într-o situație în care apar foarte multe noi provocări și nu aș vrea să ne trezim că Europol în anumite situații nu va avea capacitatea de a merge înainte sau va trebui să respecte termene foarte lungi numai pentru a uh, respecta acest control parlamentar. Eu cred că orice lucru care aduce subiectivitate politică, mai ales după ce s-a întâmplat recent în Ungaria, ar fi foarte uh, negativ. Eu cred că aici trebuie să avem uh, în vedere eficientizarea și buna funcționare a acestui organ. Nu cred că el trebuie să fie evaluat în permanență de către acest Parlament. Sigur că controlul este necesar în anumite puncte, dar nu întotdeauna. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kirkhope! Doamna Ernst! Mulțumesc! În primul rând doresc să mulțumesc raportorului. Cred că o orientare a acestei discuții este foarte bună, cea care a fost dată aici. Știm că Europol este unul dintre rapoartele noastre cele mai importante, din, chiar din întregul mandat. Știm că Europol e foarte criticat din cauza lipsei de transparență, ceea ce ne preocupă și pe noi, într-adevăr, în principal. Și faptul că nu e posibil să controlăm ce se întâmplă acolo. Acestea sunt principalele puncte criticate și, după cum spunea uh, și uh, domnul Wainwright, asta se vede uh, mereu. Acum, ă, noi, Gure, trebuie să mai vorbim despre sfera de aplicare. Care trebuie să fie sfera de aplicare aici? Bine, crimă organizată, ok, crimă organizată deosebit de gravă, bine, dar cât de... Uh, cât de largă să fie această sferă de aplicare. E foarte important să tratăm aici toate aceste puncte. Apoi, în ceea ce privește CEPOL, noi considerăm că nu are sens să fie contopite cele două. Nu știu ce intenții au Comisia și Consiliul pentru a um, susține această idee sau nu. Apoi, în al treilea rând, controlul parlamentar. Eu sunt de părere că avem nevoie de o funcționare cât mai eficientă. Trebuie să avem o privire de ansamblu în permanență și acele organe de control uh, trebuie să fie foarte eficiente. Eu aș fi mulțumită, de exemplu, dacă ar fi uh, vorba doar de câte doi colegi, să zicem, de la fiecare grup din Parlament, dar aceia să aibă drepturi de pline și să poată primi toate documentele interne Europol. Nu doar să aibă dreptul să adreseze întrebări la care să se răspundă când au cei de la Europol chef. Trebuie să existe posibilitatea de a primi răspunsuri cât se poate de reale și concrete și apoi e foarte important dreptul Parlamentului de a fi informat E foarte important și ca parlamentele naționale să fie incluse în această procedură. Mi se pare foarte important nu să ia, aibă capacitate de decizie, ci de consiliere și să existe un schimb de informații între noi și parlamentele naționale. Mi se pare foarte important. Uh, am uh, văzut propunerea uh, adunării naționale din Franța, este foarte importantă și ea. Cred într-adevăr că trebuie să avem suficient timp și mi se pare important că raportorul insistă asupra controlului parlamentar făcut uh, așa cum trebuie. În cele din urmă, cred că știți, a fost o discuție destul de aprinsă, Uh, cea în legătură cu această comisie executivă. Mai sunt uh, deci, câteva puncte, însă în orice caz e foarte important controlul, e foarte importantă și protecția datelor, însă vom mai avea multe reuniuni ale raportorilor din umbră și sper să ajungem la un rezultat. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum trecem la lista mixtă de vorbitori. Vom da cuvântul membrilor din Parlament și din Parlamentele Naționale. Am să citez numele. Uh, Lord Hannay for the UK, Mr. Cenga Zalan for Hungary, Madame Mathieu, Mr. Latskovskis from Latvia, Madame Caramanli from France, and um, myself. Is there anybody else who would like to intervene? Mr. Michel. Anyone, if anyone else from the national parliaments would like to intervene, please signal to the dacă mai doriți să interveniți, vă rog să um, atrageți atenția ușierilor sau a secretariatului. Haideți să începem cu Lord Han. Oh, sorry. that one, Is it? That on? It's on. Thank you very much, uh, Madam Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș avea câteva observații, însă doresc uh, să fie clar că mă refer aici la articolele 53 și 54 din regulament. Propunerile de amendamente 626 până la 634, pentru că guvernul britanic și nu eu va trebui să se exprime în legătură cu principalele puncte ce vor fi discutate în Consiliu. Noi ne-am transmis opiniile guvernului britanic, dar nu cred că este util să mă refer la um, ele în această dimineață. Doresc să vă spun că vă mulțumesc foarte mult pentru abordarea foarte precaută și meticuloasă prin care Comisia Libe a inclus parlamentele naționale în discuția aceasta privind controlul parlamentar privind Europol. Cred că ați reușit într-un mod foarte inovator, inovator să recunoașteți că aici suntem într-un domeniu de competențe mixte și că parlamentele naționale au un statut real aici. Vom obține acorduri de control parlamentar corecte numai dacă parlamentele naționale vor colabora cu Parlamentul European. Și doresc să vă mulțumesc că ați recunoscut acest lucru. E a treia reuniune de consultare pe care o avem, dar nu mă înșel, și e foarte utilă. La Camera Lorzilor s-a discutat în septembrie anul acesta, când președintele Comisiei noastre de afaceri europene, pentru că eu sunt președinte la Comisia de Afaceri Interne, deci, spuneam, președintele a trimis o scrisoare raportorului în care a exprimat uh, ideile noastre. Acestea rămân valabile. Credem că mecanismul de control trebuie să fie cât mai lejer, să nu se creeze noi instituții și să se pornească de la reuniunile existente între Comisia Libe și comisiile, Comisia Libe și Comisiile de Afaceri Interne din Parlamentele Naționale. Este un aranjament foarte util, dar nu prea apăsător. În al doilea rând, considerăm că controlul parlamentar trebuie să evite orice fel de implicare în munca operațională a Europol. Amendamentele Ni s-a cerut să comentăm amendamentele de la Comisia Libe și cum se potrivesc acestea cu cele două obiective menționate. Cred că Comisia de Control Parlamentar propusă se potrivește. Nu e prea rău. Dacă aș critica ceva, ar fi faptul că raportorul a acordat um, prea multe competențe Parlamentului European, aici și prea puține Parlamentelor Naționale. Am uh, constatat că și uh, Parlamentul francez și Parlamentul irlandez au menționat aceleași obiecții pe care le împărtășesc. Este foarte important să realizăm că aici vorbim despre activități ce țin în principal de competențele naționale ale statelor membre. Și probabil că acestea așa vor și rămâne în viitorul uh, pe care îl putem anticipa. Așadar, e nevoie de competențe echilibrate între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Și după cum a spus și raportorul la finele intervenției sale, ceea ce mi s-a părut foarte înțelept, Parlamentul European are un fel de um, intervenție privilegiată prin procedura bugetară la care Parlamentele Naționale nu au acces. Cred, oricum, că noile idei de control parlamentar trebuie să fie mult mai echilibrate decât în formula propusă actualmente. În al doilea rând, avem această unitate de control parlamentar propusă. Este ceva diferit și să știți că nu îmi convine deloc După cum se spune în amendamente, am văzut despre ce este vorba și uh, e vorba de niște competențe care mie nu îmi plac. Nici măcar parlamentele naționale nu ar uh, visa să aibă astfel de competențe în ceea ce privește controlarea forțelor de poliție. Deci, vă rog frumos să fiți precauți, sper să nu considerați că e prea negativă abordarea mea, eu consider că Europol este o o agenție tot mai importantă și trebuie să fie controlată și de Parlamentul European și de cele naționale, fără îndoială, însă Europol are nevoie de autonomie, ca și forțele de poliție naționale. Deci sper că am rezolvat această problemă spre binele tuturor. Mulțumesc! Ne aflăm aici la o reuniune specială, extraordinară și nu vreau să fiu nepoliticoasă cu invitații noștri. Nu v-am întrerupt, dar vreau să-i rog pe toți invitații să respecte cele trei minute. Dacă mai avem timp la dispoziție, vă vom da cuvântul din nou, fără probleme, dar haideți, vă rog, să încercăm să respectăm timpul. Din Ungaria, și vă rog să mă scuzați dacă nu pronunț corect numele, Domnul Cengek Zalan. Tisztelt elnök asszony, európai. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați eurodeputați, doresc să vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și să vă mulțumesc în primul rând pentru că ați organizat această reuniune. Comisia Libe discută acum despre amendamente și este o onoare că am fost invitați și noi, cei din Parlamentele Naționale. Europol este o agenție europeană care funcționează foarte bine. De la sine înțeles, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, anumite modificări sunt necesare, însă eu consider că propunerea Comisiei uh, în acest sens este corectă. Doresc să mă refer la câteva puncte. În primul rând, în ceea ce privește formarea, Ungaria susține independența completă a CEPOL. După cum se spunea în propunerea inițială a Comisiei, uh, era vorba despre o contopire a celor două agenții, însă noi considerăm că nu este util din motive financiare se dorea această contopire a celor două agenții, însă educația și formarea sunt competențele CEPOL. Eu cred că uh, este justificată separarea, menținerea separării dintre cele două. Eu cred că o contopire ar putea avea efecte negative asupra independenței agențiilor. Cred că cele două agenții au funcții diferite inclusiv în comunicarea Comisiei privind um, educația și formarea, există argumente pentru menținerea separării între cele două agenții. Pe de altă parte, există aici o lipsă de transparență. Și aceasta ar fi sporită dacă cele două agenții s-ar um, contopi. Aș dori să vă amintesc că a avut loc în 8 octombrie o reuniune a ministrilor de interne din Uniunea Europeană și aceștia s-au pronunțat pentru transferul CEPOL la Budapesta. Peste două săptămâni, noi vom prezenta propunerile noastre Comisiei Libe și sper că acestea vor fi adoptate. În ceea ce privește controlul parlamentar, nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat în ce s-a decis în 11 aprilie 2011. Colaborarea interparlamentară trebuie realizată prin implicarea tuturor părților interesate. Eu cred că participanții s-au pronunțat cu toții pentru un control parlamentar intens. Controlul politic al Europol este realizat prin Parlamentul uh, European și prin Parlamentele Naționale. La articolul 88 se uh, vorbește despre modul de lucru al Uniunii Europene și acolo se spune că controlul parlamentar uh, momentan nu funcționează corect. De aceea ar fi util să existe un for interparlamentar format din membrii ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale. Președinții, președintele Parlamentului ar trebui să ia decizia cu privire la acest for. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Trecem acum la doamna Mathieu. Merci, madame. Vă mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voie mai întâi să urez bun venit colegilor noștri de la Parlamentele Naționale. Este întotdeauna o mare plăcere pentru mine să putem coopera pe marginea proiectelor europene. Vreau să felicit raportorul și pe raportorii din umbră care au muncit din greu pe acest proiect al Comisiei Europene. E adevărat că am așteptat foarte mult uh, acest uh, proiect și știm foarte mult de ce a tărăgănat uh, Comisia prezentarea acestui proiect, deoarece știți că la bun început existau două propuneri cea a revizirii temeiului juridic a CEPOL și apoi o altă propunere cu privire la Europol. Finalmente, Comisia Europeană s-a răzgândit și a zis, nu, le vom fuziona. Prin urmare, am uh, numit un raportor pentru CEPOL și s-au numit și raportori din umbră de către grupurile politice pentru propunerea despre CEPOL. Dar, cum spuneam, din cauza uh, loviturii sub centura a Comisiei Europene, am fost puși în fața faptului împlinit și anume fuzionarea celor două agenții. Raportorii și raportorii din umbră numiți pentru CEPOL au rămas uh, fără muncă. Așa cum a spus și colegul nostru de la Parlamentele Naționale, cred că uh, va exista o propunere a Consiliului și vom putea uh, lucra pe această bază, deci propunerea Consiliului și nu cea a Comisiei. Însă ați înțeles deja că majoritatea deputaților europeni sunt împotriva acestei fuzionări, deoarece poliția Uniunii Europene are nevoie de sesiuni de formare cât se poate de eficiente, de uh, reale și independente. CEPOL este o agenție foarte bună care um, um, lucrează excelent o agenție care i-a fost încredințată o misiune deosebit de importantă și Comisia Europeană a încredințat o misiune suplimentară uh, CEPOL-ului recent, deci lupta împotriva criminalității cibernetice. Și să nu uităm că nici măcar nu s-a mărit bugetul uh, în consecință, având în vedere noile misiuni care au fost uh, acordate acestei agenții. Propunerea pe care a făcut-o raportorul și care este sprijinită de raportorul din umbra este notabilă. Dacă ne gândim la modul în care funcționează Europolul, este de la sine înțeles că această agenție trebuie lăsată în pace, nu trebuie să-i fie puse bețe în roate, nu trebuie luate măsuri care să îi îngreuneze munca. În ce privește gestionarea datelor, da, putem să colaborăm cu Agenția pentru Protecția Datelor în această privință pentru a se respecta toate prevederile legislative, dar, repet, eu nu cred că trebuie să îngreunăm prea mult munca agenției Europol. Iar în ce privește guvernanța, cred că nimeni nu a avut motive să se plângă din cauza guvernanței Europolului. Poate că um, prevederea cu privire la controlul exercitat de Parlament trebuie modificată. Totuși, eu nu doresc să se adauge un uh, control mai strict decât cel ce există deja. Există dispoziții în ce privește controlele viitoare, însă a cere revizuirea controlelor existente mi se pare inutil. S-a ajuns la un compromis în urma unor negocieri îndelungate și mi s-ar părea păcat să redeschidem aceste negocieri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, doamnă Mathieu. Domnul Latkovskis din Letonia are cuvântul acum. Dragi colegi, noi considerăm că este nevoie de control parlamentar control și supraveghere care ar trebui să fie organizate în cadrul structurilor deja existente. Deci nu vedem de ce ar trebui să creăm o nouă unitate afectată uh, acestui control în Parlament. Comisia dumneavoastră ar putea să organizeze întâlniri în comun uh, cu reprezentanții Europol și reprezentanții comisiilor competente din parlamentele naționale de asemenea, parlamentele naționale ar putea să organizeze întâlniri uh, pe o bază um, regulată cu uh, reprezentanții Europol. Am citit uh, propunerile trimise de unele parlamentele naționale și cred că Parlamentul și Comisia Libe ar trebui să țină cont de aceste propuneri. Mulțumesc foarte pe scurt, ați vorbit și vă mulțumesc frumos, doamna Caramandi din Franța, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă adresez mulțumiri și pentru faptul că asociați parlamentele naționale în această discuție și colaborați foarte bine cu noi. La obiect, trei dintre subiectele evocate mă interesează în ce privește fuzionarea și nouă ni se pare că acest proiect este inoportun din motivele deja invocate de antevorbitori. În ce privește transferul de informații trebuie să subliniem faptul că dispozițiile legislative uh, uh, nu permit o protecție suficientă și nu ar trebui să se considere că autorizația statelor membre este uh, tacită. De fiecare dată, statele membre vizate trebuie să fie consultate în ce privește datele ce pot fi transferate. Iar privitor la guvernanță, după ce am citit proiectul de raport al domnului raportor, care între timp l-a mai modificat, aș vrea să spun că au existat anumite evoluții. Candidatul, de exemplu, pentru postul de director executiv va trebui să facă o declarație. Iată una dintre modificări. Poate că ar fi mai bine dacă celula de control parlamentar ar emite un aviz în cazul în care se dorește prelungirea mandatului directorului executiv. Și acest aviz ar trebui să fie emis înainte de numirea propriu-zisă a directorului executiv de către Consiliul de Administrație. Iată ce aveam de spus despre guvernanța Europol. În sfârșit, în ce privește controlul parlamentar, vă reamintesc că noi am adoptat ieri în Comisia de Afaceri Europene o rezoluție care va fi discutată și la Comisia Legilor din Parlamentul francez. Suntem în favoarea creării unei comisii mixte uh, din care să facă parte membrii ai Parlamentelor Naționale și deputații europeni, o comisie mixtă care să Uh, uh, aibă în componența sa și doi membri ai Comisiei Libe, precum și către doi membri din fiecare uh, instituție parlamentară națională care sunt competente pentru aceste chestiuni. Deci să avem un fel de sistem bicameral în această comisie mixtă. În plus, considerăm că convocarea ar trebui să fie uh, um, efectuată de către cei doi copreședinți, cel al Comisiei Libe, precum și cel ales de către parlamentele naționale. Insistăm asupra faptului că în regulamentul despre Europol există anumite lacune, mai ales în ce privește protecția datelor. Noi insistăm asupra acestui detaliu, știind că celălalt regulament pentru reglementarea protecției datelor la nivel european nu avansează foarte rapid. Cam atât am avut de spus în numele Parlamentului francez. Cam peste o lună veți primi poziția oficială a uh, Camerei Deputaților din Franța, dar știu că am primit rezoluția dumneavoastră și a fost trimisă tuturor participanților. Dragi colegi, vă mai citesc uh, acum numele celorlalte persoane înscrise. Domnului Michel. Lauritsen from Denmark, then Mr. Alexander Pocic, I hope, from Poland, then Mr. Bronze and then myself. Anybody else? Mai dorește altcineva? Pentru că altfel consider că lista este uh, închisă. Domnului Michel, Doamnă președinte, dragi colegi, mă bucur foarte mult când putem să ne întâlnim cu colegii noștri din Parlamentele Naționale. Le urez bun venit. Contribuția lor la această dezbatere mi se pare neprețuită. Când ascult anumite intervenții, îmi dau seama cam care sunt pozițiile în Parlamentele Naționale. Unele dintre ele chiar mi se par curioase dar vreau să-mi cer scuze numele uh, raportorului din umbră de la ALDE și eu o înlocuiesc. Noi suntem în favoarea consolidării Europolului și a creșterii eficienței acestei agenții. Ne dorim însă ca aceasta să devină și mai democratică. Ar trebui să se exercite controlul democratic într-un mod mai um, eficient eu uh, am fost neliniștit, mai ales din cauza anumitor acorduri care au fost negociate și semnate fără să existe pentru Parlamentul European sau Parlamentele Naționale posibilitatea de a avea un cuvânt de spus, ceea ce nu este compatibil cu regulile dintr-un stat de drept și nu e nici compatibil cu principiile de funcționare a Uniunii Europene. O a doua remarcă. Eu știu cât de expert în domeniu este raportorul nostru și am toată încrederea în dumnealui, însă deocamdată nu am auzit uh, argumente din partea dumnealui uh, în favoarea uh, tezei pe care o apără, și anume că uh, dacă CEPOL și Europol fuzionează, uh, am avea ceva de pierdut. Din potrivă, noi credeam că am avea numai de câștigat, știind că Comisia propune un fel de Europol cu o latură academică, ceea ce ar prelua, ca să zic așa, uh, misiunile principale ale acestei agenții, uh, lărgindu-le și uh, încadrându-le într-un context mai precis, mai serios. De aceea, eu cred că motivele sunt mai degrabă așa de natură emoțională. Mm, putem să lăsăm lucrurile așa cum sunt, să nu ne chinim prea mult, economiile nu sunt importante. Un al doilea mesaj, deși mi-e greu să cred, pentru că colegii mei sunt uh, oameni de calitate. Nu cred că sunt aici uh, niște calcule care s-au făcut, uh, că sunt niște oameni oportuniști care se împotrivesc acestor fuzioneri. Un element ce mi se pare coerent și care este sursă de plus valoare este tocmai apropierea dintre aceste două instanțe sau chiar fuzionarea lor. Sincer, eu nu înțeleg de ce ar exista o plus valoare în menținerea acestor două instanțe în plus în două locații diferite. Bunica mea, care a fost o țărancă, n-ar fi înțeles așa ceva, chiar n-ar fi înțeles și nici eu nu înțeleg. Doream doar să spun acest lucru, îmi cer scuze, deja mi-am depășit timpul alocat, dar este din cauza că mă pasionează subiectul. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum reprezentantul Parlamentului din Danemarca, domnul Castendal. Da, vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că am dat ocazia să particip la um, lucrările comisiei dumneavoastră și doresc să vă prezint viziunea noastră despre Europol. Vreau să mulțumesc încă o dată Comisiei Libe pentru faptul că ne-au invitat. Danemarca se află într-o poziție oarecum aparte în ce privește Europol. Prin urmare, avem o rezervă de opt-out. Atâta timp cât nu va fi fost organizat un referendum, Danemarca are un rol deosebit în ce privește Europol. Parlamentul European și Comisia au urces la un examen în profunzime a acestor propuneri ceea ce este deosebit de util și pentru Danemarca, cum spuneam, în ciuda faptului că noi avem o opțiune de opt-out. Am primit pozițiile uh, um, parlamentelor naționale, mai ales cea a Parlamentului din uh, Irlanda. Și în ce privește această comisie mixtă care ar putea să fie creată cu putere de supraveghere a a agenției Europol, noi suntem destul de flexibili. Punctul meu de vedere personal este că s-a ajuns cât de cât la un echilibru în raport, însă nu se ține cont uh, suficient de specificitățile din diferitele state membre. Când vorbiți despre o comisie parlamentară mixtă, ei bine, Gândiți-vă, dacă în Danemarca avem trei comisii, comisii care au competențe în ce privește Europol, nu vedem câți reprezentanți am putea să vă trimitem. Deci, ar trebui să vă gândiți la o altă uh, metodă de uh, precizare a numărului de reprezentanți din parlamentele naționale, pentru că, spuneam, asta riscăm să ajungem la un dezechilibru. Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Pocet din partea Parlamentului uh, din Polonia. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, stimați colegi, în Polonia avem un aviz pozitiv față de aceste propuneri legislative, a căror scop este actualizarea temeiului juridic a CEPOL și Europol. Referitor la Europol, și noi credem că temeiul juridic trebuie adaptat, uh, având în vedere adoptarea tratatului de la Lisabona. Totuși, trebuie să găsim, în primul rând, soluții astfel încât mecanismele deja în vigoare să fie mai eficiente, să poată fi perfecționate, nu trebuie să luăm totul de la capăt. În Polonia, spunem deseori că atunci când vrei să faci mai bine, de fapt faci mai rău. Din această cauză suntem uh, oarece îngrijorați de propunerea comisiei. Aceasta, din urmă, își dorește o reformare în profunzime a structurii uh, cooperării polițenești în Europa. Vrea să fuzioneze Europolul și Cepolul. Deocamdată, noi nu înțelegem de ce ar fi nevoie de această fuzionare nu vedem în ce fel s-ar uh, obține economii sau un plus de eficiență. Vreau să mai spun câteva cuvinte ca să reacționez la uh, afirmațiile domnului Michel. El a pomenit-o pe bunica sa. În Polonia spunem că vacile și puii de găină nu uh, conviețuiesc în același loc. Cam așa mi se pare mie că am putea să uh, ilustrăm metaforic propunerea comisiei. În ce privește controlul parlamentar, sunt de acord cu cele spuse de antevorbitori. Acest control ar trebui să aibă loc uh, în cadrul deja existent, nu e nevoie de crearea unei noi instanțe. Și, cum s-a mai afirmat astăzi, noi suntem în favoarea unui control uh, care să nu îngreuneze în vreun fel uh, activitățile Europolului sau să pună în pericol anumite proceduri care sunt confidențiale. Ne bucurăm, de asemenea, de faptul că acum vor exista aceste mecanisme pentru protecția datelor personale la Europol. Și vrem să insistăm asupra nevoii de găsire a unor soluții eficiente. Trebuie să împăcăm o bună protecție a datelor cu o bună cooperare între diferitele unități și, bineînțeles, cu un bun nivel de protecție a datelor. Thank you. Uh, Vă mulțumesc, domnul Bronz. Da, ni s-a spus că Europol va primi noi responsabilități pentru criminalitatea cibernetică și S-au menționat fraudele cu carduri de credit, abuzul crimele legate de pedofilie și, bineînțeles, niciunul dintre noi nu se împotrivește unor măsuri pentru a combate aceste lucruri. Însă, dacă se vorbește despre restrângerea ale comunicării politice, asta înseamnă că Europol ar trebui să înceapă să ia decizii politice înseamnă că s-ar putea să se extindă în mod subtil uh, legile cele mai restrictive din Europa către celelalte state membre în ceea ce privește comunicarea pe internet. Mulțumim, domnule Brons. Uh, sunt ultima vorbitoare de pe listă și voi fi foarte disciplinată. Am aflat ceva nou, că vacile și găinile nu Uh, pot fi crescute în același hambar? Mm, pe scurt, în ceea ce privește supravegherea parlamentară comună, într-adevăr trebuie să fie una eficientă și, uh, într-adevăr, dacă vom înființa un, o comisie uh, cu reprezentanții libe plus doi reprezentanți în fiecare Parlament Național vom ajunge la în jur de 160 de persoane. Nu știu cum vom avea o supraveghere eficientă cu 160 de membri într-o asemenea comisie. Trebuie să cooperăm și să nu duplicăm și de asemenea să avem încredere în atribuțiile noastre. Îmi dau seama că este o anumită rivalitate aici care mi se pare inutilă. Nu vreau să, vreau să spun ceva nu celor prezenți aici, ci celor absenți. Avem șapte state membre reprezentate aici. Uh, uh, cred că celelalte 20 de state membre ar trebui să fie prezente înainte să facă observații care ar fi fost excluse. Domnule Kirkhope, sunt de acord că Europol ar trebui să aibă suficient, suficientă marjă de manevră, manevră. Eu aș susține ca Europol să devină o forță polițienească federală, însă mecanismele de supraveghere sunt o condiție prealabilă, nu un, un obstacol, sunt o condiție prealabilă și cred că revelațiile re, recente în legătură cu guvernele care ne supraveghează au arătat că avem nevoie de o supraveghere democratică mult mai consolidată și nu de mai puțină supraveghere. În ceea ce privește dată, protecția datelor, aș fi interesată să uh, discut cu colegii mei raportori, pentru că acolo este important ca supravegherea și controlul să fie eficient și real. De aceea am depus o serie de amendamente în acest sens. În ultimul rând, am depus un amendament controversat care cere puteri ca Europolul să poată să cerceta uh, atacurile cibernetice împotriva Uniunii Europene. Este o inițiativă legată de uh, serverele SWIFT din regatul de jos, unde țările de jos, unde guvernul pur și simplu refuză să investigheze această uh, încercare de spargerea serverelor, problemă care este de importanță europeană, de fapt. Am mai rămas acum 27 de minute. Uh, voi, îl voi ruga pe raportor să răspundă la toate întrebările puse. Dacă mai dorește cineva să intervină din nou, poate ca răspuns la ceea ce s-a spus până acum, domnul Lord Haney. Aveți cuvântul. Doamne președinte, vă mulțumesc foarte mult uh, că îmi dați cuvântul din nou. Sper că nu voi depăși limita, de timp acum. Este păcat că nu am putut să discutăm puțin mai mult despre mandatul pentru unitatea de control parlamentar propusă, pentru că este un lucru care mi se pare problematic mie și comisiei noastre parlamentare. După cum ați spus, dimensiunea acestei comisii este o problemă, însă dacă parlamentele naționale vor avea un loc în această comisie, fiecare adunare parlamentară va trebui să fie reprezentată, însă niciodată nu se va ajunge la un număr foarte redus oricum. Așadar, poate că este mai bine să continuăm cu ideea existentă, că va fi mai mult o adunare parlamentară decât uh, o reuniune detaliată. Nu este uh, un lucru foarte mm, rău, totuși, pentru că nu trebuie să uh, ne implicăm chiar foarte mult sau excesiv de mult. Mi-aș dori totuși să existe o asemenea comisie parlamentară comună, chiar dacă ar fi mai redusă decât ce se prevede acum. Doamna Ernst, da, e foarte bine că reușim să mai discutăm. Este foarte interesant să vedem ce se întâmplă în fiecare Parlament Național, să vedem cum se controlează lucrurile la nivel regional acolo, de exemplu. Până la urmă, e clar că um, orice implicare a mai multor organe face să diminueze controlul. Și noi asta nu vrem. Noi vrem un control cât mai eficient. Am spus-o la Comisia Libe, sunt deja mult prea multe niveluri de control. Există foruri eficiente în diverse state membre care reușesc să colaboreze împreună, să acționeze împreună, să colaboreze și e mult mai bine așa decât să existe un control excesiv și abia apoi se uh, negociază, se uh, discută și cu parlamentele naționale. Mi se pare că nu e corect să exagerăm cu discuția aceasta privind coordonarea și schimbul de informații. Eu cred că e vorba aici de două lucruri diferite, controlul și discuția. Eu nu cred că dacă implicăm atât de mulți actori, controlul va fi eficient. Eu cred că nu funcționează, pur și simplu. Și, sincer, după cum s-a mai spus, e nevoie de drepturi concrete de intervenție. Eu nu vreau să vină cineva acolo la prezidiu să-mi povestească ceva și eu să mă declar mulțumită. Asta nu e control, asta e o glumă. Trebuie să o spun și, sincer, noi dorim un control și abia apoi să ne gândim uh, cum putem pune la punct toate celelalte detalii. Eu cred că e nevoie de colaborare, dar nu e nevoie de sute de organe de intervenție și de control. Pur și simplu nu merge. Nu mai vorbim de democrație așa, ci de uh, birocrație parlamentară și nu trebuie să susținem așa ceva. Vă mulțumesc, doamna Ernst, domnule Weissmulte. Domnul Weidenholzer, mulțumesc foarte mult. Când vorbim de control, nu trebuie să uităm că nu se dorește intervenția în um, operațiunile Europol, în niciun caz. Noi dorim să primim informațiile corecte de fiecare dată. Nu e vorba de un fel de intervenție în activitatea Europol, ci de administrație. Și înțeleg ce spune colegul Lord Haney. există culturi democratice și parlamentare diferite în statele membre. Și cu siguranță trebuie să respectăm toate particularitățile. În orice caz, eu cred că această discuție e foarte importantă, pentru că eu consider că controlul este foarte important. Însă, dacă avem încredere în această instituție, ea va putea lucra mult mai eficient. Anybody else wants to come in? Vă mulțumesc. Dacă dorește și altcineva să intervină o a doua oară, nu, atunci voi face și eu o ultimă remarcă. Ați uh, menționat cu, pe bună dreptate că avem nevoie de o transparență mai mare și acces la documente. Uh, regulamentul revizuit pentru accesul la documente a uh, fost blocat la Consiliul și la Comisie. Cred că transparența și accesul la documente uh, este o, un lucru cheie în orice formă de control democratic. Așa, și acum avem cazul în care Europol refuză accesul la unele documente, de obicei la cererea unei părți terțe. Eu sunt implicată într-un proces uh, și nu am acces la documente legate de Ombudsmanul European. Cred că regulamentul revizuit cu privire la transparență trebuie să fie adoptat cât mai rapid și într-o formă acceptabilă de către Consiliu. Acum dau din nou cuvântul raportorului, sau nu? Îmi cer scuze, mai am, mai, am, mai am o solicitare de intervenție, doamna Caramondi. Mulțumesc, doamnă președinte îmi permit să revin în legătură cu controlul parlamentar și reprezentarea parlamentelor naționale. Am luat notă că doriți să nu existe prea multă lume în această celulă de control, această comisie de control. Cu toate acestea, dacă cei doi membri pentru fiecare cameră națională vi se pare excesivă, minimul acceptabil ar fi să avem cel puțin un membru din partea fiecărui organism legislativ. Trebuie să continuăm să lucrăm pe ideea unei reprezentări democratice a tuturor parlamentelor naționale și am putea să luăm în considerare, de exemplu, ideea unui, unui supleant care să înlocuiască persoana desemnată. Mulțumim. Dau acum cuvântul raportorului care are um, atribuția pe care nu o invidiem de a încerca să uh, reunească necesitatea de a ține cont de toate opiniile ale Parlamentului European, ale Parlamentelor Naționale și diverselor camere uh, cu propunerile făcute. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc pentru cuvintele foarte amabile. Pentru a rezuma cele 20 de intervenții, mi se pare că majoritatea intervențiilor s-au referit la trei teme. Fuziunea, celula de control parlamentar și garanțiile de protecție a datelor. Vreau să vă fac o mărturisire personală pentru a vă da un puțin context, am fost uh, și controlat, controlat și controlat și controlor de date. Am fost desemnat în Congresul spaniol și am avut competențe în țara mea în domeniul de securitate. Deci am făcut parte într-o altă parte a, în, în trecut din Consiliul de Administrație al Europol. Deci cunoștințele mele nu sunt doar teoretice în acest domeniu. Și în momentul propunerii mele legislative m-am gândit foarte mult la competențele de control pe care le au parlamentele naționale în legătură cu agențiile de securitate și serviciile de poliție naționale competențele parlamentelor naționale în uh, controlul serviciilor polițienești sunt mult mai mari decât competențele Parlamentului European în legătură cu Europol. Așadar, competențele Euro- și competențele Europol sunt mai mici decât competențele pe care le au forțele polițienești în statele membre. Iar asta, acesta este contextul. Iar acum fondul. Dumneavoastră știți că de mai mult de trei ani Comisia Europeană și poate să o confirme doamna de amicii, Comisia lucrează la lansarea acestei propuneri și chiar în sala aceasta am discutat o zi întreagă unei dezbateri cu parlamentele naționale în legătură cu controlul parlamentar. Așadar, ideile mele reflectate în legătură cu această celulă de control nu reprezintă consecința și sinteza dezbaterilor respective care durează de trei ani. Reprezintă consecința acest, acestor dezbateri la care au participat parlamentele naționale. Deci, au fost reprezentate toate camerele. Și când fac propunerea în leg- legătura cu uh, celula de control, vorbesc despre articolul 68 din Tratatul Uniunii Europene. Pentru a liniști pe domnul Kirchhoff, este articolul 88, de fapt, care dă securitate juridică acestei celule parlamentare. Așadar, nu există niciun fel de dubiu că tratatul că articolul 88 din tratatul Uniunii Europene menționează acest lucru. Celula care mi se pare necesară are dreptate Sophie, trebuie să fie o celulă mică și specializată pentru a fi eficientă. Colegii franceze îi spun, chiar în propunerea mea, spun că trebuie să existe un reprezentant din partea fiecărui parlament național, un reprezentant specializat de la comisia competentă din fiecare parlament național, nu doi reprezentanți. Poate ar fi excesiv să existe doi reprezentanți. În legătură cu funcțiile celor de control, în niciun caz să nu ne gândim că această celulă de control ar putea să împiedice vreo anchetă sau să uh, necesite informații în legătură cu vreo anchetă sau investigație. Aici, când vorbim despre SWIFT sau despre PNR, trebuie să consultăm documentele care pot să fie secrete sau confidențiale. Garanțiile aici trebuie să fie foarte puternice. Documentul intră în sală, are acces, au acces la el doar europarlamentarii, cu documentul se consultă, se citește și se întoarce la sursă, nu vor exista fotocopii sau copii de niciun fel. Însă este necesar absolut să existe control parlamentar și pentru a da mai mare uh, securitate și putere juridică agenției Europol, bineînțeles. Un mic comentariu pentru colegul meu, domnul Mitchell. Eu mă opun fuziunii, însă respect poziția grupului liberal care susține fuziunea. De multe ori am adus argumente împotriva fuziunii. Nu vreau să-i obosesc pe colegi, pot să uh, le spun personal, însă sunt argumente foarte uh, rezonabile. Un alt comentariu pentru colegul din Ungaria. Ca și Ungaria, suntem împotriva fuziunii. Însă suntem împotrivă împotriva acestei mașinării, mașinațiuni pe care a încercat să o folosească Consiliul în aplicarea tratatelor. Consiliul a folosit incorrect, foarte incorrect, articolul 341 care face referire la sedii, la capacitatea Consiliului de a numi sediile agențiilor. Însă articolul 341 vorbește, vorbește despre instituțiile Uniunii Europene. Mâine, săptămâna viitoare la Strasburg, vom vorbi despre instituția Parlamentului European nu despre sediul instituțiilor parlamentare. Însă o agenție nu este o instituție europeană. Parlamentul, Consiliul, Comisia sunt instituții, însă agențiile nu. Deci articolul 341 nu se aplică și am cerut un raport juridic în acest sens, raport juridic uh, care va fi prezentat în viitor și după acest raport juridic vom decide ceea ce uh, care va fi poziția noastră, însă până atunci nu avem nimic de spus în legătură cu aceste sedii. Comisia noastră se va putea pronunța după rezultatul raportului juridic. În al treilea rând, ultima problemă, protecția datelor. Pentru noi este extrem de importantă uh, protecția datelor în interiorul unei agenții de securitate. De ce? Pentru că chiar și eu recunosc, chiar eu am solicitat, după cum știu mulți colegi, de 3-4 ani, de când am fost uh, raportor, am cerut participarea lui Peter Harstin, supraveghetorul european pentru protecția datelor, Uh, ca acestea să participe la Europol pentru a uh, examina garanțiile care se aplică în cadrul unei agenții de securitate, ținând cont de caracteristicile specifice ale acestei agenții. Deci, și în data de 27 noiembrie mă voi întâlni cu domnul Peter Harstin pentru a-l informa în legătură cu felul cum au uh, progresat discuțiile noastre și pentru că el dorește să discute cu mine, pentru că toate aceste lucruri se duc într-o direcție inversă a acelei, direct, a acelei directive în legătură cu protecția datelor și a transparenței. Estimați colegi, uh, punem, acordăm importanță foarte mare Uh, ideilor care vin din parlamentele naționale. Doar noi avem capacitatea de a legifera. Însă dumneavoastră aveți capacitatea de a influența guvernele naționale și noi avem nevoie de această influență. Nu pentru că este o necesitate uh, juridică care decurge din articolul 88 al tratatului, ci pentru că dorim ca Europol să aibă, să fie eficientă, vitală, datorită unei baze juridice solide și datorită controlului eficient al parlamentelor naționale și al Parlamentului European. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule raportor ultima dumneavoastră idee s-a referit la protecția datelor, la regulamentul și directiva care se negociază acum între Parlament și Consiliu și fac și eu pe această cale un apel către colegii de la Parlamentele Naționale să uh, susțină către Consiliu adoptarea acestei directive pentru ca procesul să nu fie blocat. Am ajuns la sfârșitul acestei sesiuni. Mulțumesc foarte mult colegilor din Parlamentelor Naționale pentru prezență. Dezbaterea a fost una bună și a avut loc într-un spirit de încredere și cooperare. Sper că vom avea mai multe reuniuni de acest tip și că vom continua munca sub uh, conducerea raportorului nostru. Suspendăm ședința 8 minute până la 11 jumate, 11 și jumătate, însă toată lumea este în sală, mi se spune. Oricine este cineva este prezent. Toată lumea care are ceva de spus este deja aici, atunci trecem direct la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume raportul colegului nostru Carlos Coelho în legătură cu supravegherea frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene. Cineva trebuie să uh, scurteze titlurile acestea, pentru că sunt ridicule, ridicole. Apare de trei ori termenul cooperare operativă într-o singură propoziție. Stimați colegi, vă rog să părăsiți sala în liniște și să purtați conversațiile în exterior dacă nu mai doriți să participați la dezbatere. Stimați colegi, vă rog, s-au depus 177 de amendamente la raportul domnului Coelio și îi voi da cuvântul în primul rând pentru a comenta în legătură cu aceste amendamente și după care voi da cuvântul Consiliului și celorlalți colegi. Domnule Coelio, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să le mulțumesc în primul rând tuturor colegilor și mai ales raportorilor din umbră pentru contribuții. Trebuie să vă spun că atunci când m-am uitat la amendamente, nu primisem traducerile pentru toate, însă, din câte am văzut eu, sunt uh, trei categorii de amendamente în principal. Sunt unele care doresc limitarea sferei de aplicare a regulamentului și care vor să limiteze competențele UE în acest domeniu. După cum vedeți, după cum vă dați seama, nu le pot accepta. Apoi, cei care doresc să extindă sfera de aplicare a regulamentului și competențele UE. Și, deși ne-am dorit și noi acest lucru, nu e posibil. Și în cele din urmă sunt mai multe amendamente care aduc contribuții chiar pozitive la raportul meu și doresc să le mulțumesc. Am primit aproape 200 de amendamente și cred că este corect să mă întâlnesc din nou cu raportorii din umbră ca să găsim amendamente de compromis pentru ca procesul de vot să fie mai simplu și ca să încercăm să păstrăm o poziție echilibrată la amendamentele de compromis. Deci, dacă îmi permiteți, aș dori să subliniez 5 puncte. După părerea mea, acestea sunt principalele puncte de la acest raport și în legătură cu amendamentele. Primul punct se referă la temeiul juridic. Vorbim aici despre supravegherea maritimă și în acest context de necesitatea de a avea reguli concrete care să trateze situațiile de căutare, de salvare, numai în cazul operațiunilor coordonate de Frontex ceea ce înseamnă plătite de la bugetul european. Orice fel de amendamente extreme care doresc să depășească acest lucru nu pot fi acceptate pe plan juridic. Trebuie să acceptăm că, deși unii dintre noi ar dori să meargă mai departe, așa ceva nu se poate. Trebuie să respectăm ce înseamnă competența statelor membre, tot așa cum statele membre trebuie să respecte competențele acordate Uniunii Europene. Vreau să vă amintesc că vorbim aici despre spațiul european de libertate și justiție, ceea ce necesită o abordare comună a gestiunii frontierelor. Deci, nu e vorba aici doar de un control eficient al, fron al frontierelor externe, ci și de cooperarea cu statele terțe. Totuși, necesitatea de a ne proteja frontierele și de a avea un sistem eficient de supraveghere a frontierelor trebuie să respecte drepturile fundamentale ale migranților care sosesc la frontierele europene, dreptul la viață. Trebuie să se respecte și principiul de uh, neretrimitere. Acestea sunt drepturi fundamentale în Uniunea Europeană și fiecare stat membru trebuie să respecte de plina lor implementare. Domnul președinte, în al doilea rând, doresc să mă refer la nevoia de a avea reguli concrete care să uh, se referă la situații de căutare și de salvare. De ce avem nevoie de reguli concrete? Mai multe state membre spun că nu am avea nevoie de astfel de reguli concrete. Eu vreau să vă amintesc că operațiunile Frontex au fost criticate și au fost puse întrebări legate de situațiile de căutare și salvare. Ca reacție, Consiliul a adoptat decizia 210.252 pentru a oferi orientări în domeniul supravegherii frontierelor în contextul operațiunilor Frontex. După cum știți, decizia aceasta a fost anulată în întregime de către Curtea de Justiție, așadar acum avem responsabilitatea să creăm regulile necesare pentru a putea garanta că operațiunile și activitățile Frontex corespund întotdeauna cu drepturile fundamentale și că toate activitățile coordonate de Frontex sunt corecte în ace din această perspectivă. În al treilea rând, vreau să mă refer la salvarea de vieți și la solidaritate. Statele membre care se află la granițele de sud ale Europei, Grecia, Malta și Spania, de exemplu, sunt statele care se confruntă cel mai mult cu sosirile frecvente de refugiați și uh, solicitanți de azil. Acest fenomen nu este larg răspândit în Uniunea Europeană, însă afectează întreaga Uniune Europeană. E nevoie de reacții mai consolidate și mai durabile din partea Uniunii Europene pentru susținerea statelor cele mai afectate de aceste sosiri de refugiați pe mare. Solidaritatea și răspunderea comună sunt factori esențiali pentru a ne asigura că drepturile fundamentale ale acelor persoane sunt respectate pe deplin. Incidentele tragice recente de la Lampedusa, care au dus la pierderea de vieți omenești în ciuda eforturilor uh, uh, pazei de coastă italiene și ale Maltei, arată clar că instrumentele și mecanismele existente trebuie consolidate și mai mult ca să putem reacționa cât mai eficient și să prevenim pierderile de vieți omenești pe mare. Cu toate acestea, dacă ținem cont de inițiativa guvernului italian și a premierului maltez, care a numit chiar uh, Marea Mediterană un cimitir, e clar că Uniunea Europeană trebuie să acționeze. Pe de altă parte, aceste două state membre, împreună cu Franța, Spania, Grecia și Cipru, blochează această propunere, care conține reguli concrete privind operațiunile de salvare uh, a migranților, tocmai pentru că refuză existența regulilor europene detaliate privind salvarea de vieți omenești. Mai departe, aș dori să mă refer la regulile internaționale privind căutarea și salvarea migranților. Vreau să fac o paralelă între regulile internaționale și cele europene. După cum știți, în proiectul acesta se incorporează într-un singur instrument juridic prevederi de drept european și de drept internațional. Se dorește să se depășească interpretările diferite pe care le au statele membre asupra acestor acte legislative și dorim să aducem mai multă claritate juridică și să ne asigurăm că operațiunile maritime coordonate de Frontex sunt eficiente. Decizia Curții Europene de Justiție în cauza C 355/10, printre altele, confirmă faptul că Uniunea Europeană are competența de a legifera în domeniul acoperit de decizia Consiliului 210.252. De asemenea, este clar că sfera de aplicare a propunerii nu uh, rămâne în urma actualei decizii a Consiliului. Cu toate acestea, cele șase, membre, cele șase state membre menționate blochează propunerea pentru că propunerea aceasta ar aduce reguli concrete europene privind operațiunile de căutare și salvare a migranților, chiar dacă acestea sunt limitate la cazurile în care Frontex coordonează operațiunile. E vorba de articolul 9 privind uh, căutarea și salvarea și articolul 10 și acestea sunt cele mai importante uh, reguli din propunere, pentru că se referă la salvarea vieților migranților și la protecția drepturilor lor fundamentale. Principalele argumente ale statelor membre sunt următoarele și aș dori să mă și refer la ele. În primul rând, statele membre spun că Uniunea Europeană nu are competențe în uh, chestiunile ce țin de căutare și salvare. Vreau să fie clar, prin tratat, Uniunea Europeană are competența de a dezvolta o politică comună de imigrație. Și deci ar fi ciudat dacă Uniunea Europeană ar avea competența de a adopta reguli în domeniul uh, frontierelor și a controalelor la frontieră, dar nu ar putea să rezolve problema acestor migranți și să decidă ce să se întâmple cu ei după ce ei ajung la paza de coastă. E clar că în tratat nu există nimic care să dea uh, Uniunii Europene competența de a coordona cercetările și salvările. Însă, obiectivul proiectului de regulament nu este acesta, ci Obiectivul este de a reglementa operațiunile de căutare și de salvare în contextul politicii europene de gestionare a frontierelor și numai în cazurile în care supravegherea maritimă este coordonată de Frontex, de unde derivă o obligație generală de uh, a coordona acțiunea în situații de urgență. Mai mult, ar fi absurd să considerăm că Uniunea Europeană nu ar putea avea competența de a stabili condiții atunci când Frontex, o agenție europeană finanțată exclusiv de la bugetul european, gestionează operațiuni împreună cu statele membre în domeniul supravegherii maritime aceste state membre se mai referă și la incompatibilitatea acestor principii cu dreptul internațional. În proiectul de regulament se menționează explicit că prevederile trebuie să corespundă cu cele internaționale. E exact aceeași terminologie care a fost acceptată de statele membre în legătură cu legislația europeană privind migrația ilegală sau a controalelor la frontieră. Deci nu există niciun fel de incompatibilitate. E vorba doar de voință politică. În ceea ce privește posibilele suprapuneri, nu ar fi prima dată când Uniunea Europeană adoptă un act legislativ care se suprapune cu legislația internațională, cu obiectivul de a oferi o implementare eficientă și detaliată a acelor obligații. Și acum ultima remarcă. Doresc să închei amintindu-vă că Uniunea Europeană a fost întotdeauna mândră de rolul său pe plan mondial în domeniul protecției drepturilor omului. Și noi, Parlamentul European, trebuie să garantăm că mai avem și pe viitor de ce să fim mândri. Pe plan juridic, nu, nu înțeleg cum pot acele state membre să-și mențină poziția, iar pe plan moral am dubii și mai mari. Ar fi imposibil să susții o poziție care confirmă responsabilitatea, dar să nu iei măsuri concrete pentru a preveni suferința și pierderile de vieți omenești la frontierele europene în așa numitul cimitir al Europei, Marea Mediterană. Mulțumesc! Yes, I, I think... Cred că aplauzele sunt justificate în acest caz. Domnule raportor, ați vorbit despre mândrie. Cred că putem fi mândri că avem un asemenea raportor. Aș dori acum să dau cuvântul raportorilor din umbră, deși nu au cerut cu toții cuvântul, dar presupun că vor să ia cuvântul. În primul rând, dau cuvântul Comisiei și președinției Consiliului. Vreau să-i rog să fie conciși. Domnul Nilsson de la Comisia Europeană. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă, că îmi dați ocazia să iau cuvântul în cadrul acestei dezbateri. În ce privește amendamentele depuse, mai ales cu privire la domeniul de aplicare, nu am mare lucru de adăugat față de cele afirmate de domnul Coelho, mai ales în ce privește posibilitatea sau lipsa posibilității de a extinde domeniul de aplicare, pentru că totul este clar exprimat în propunere. Am constatat că există mai multe amendamente pe marginea uh, drepturilor fundamentale și celelalte aspecte exprimate în articolul 4. Vom vedea cum putem să uh, întărim acest articol, dar regulile trebuie să fie și aplicabile. Trebuie să ne gândim și la faptul că vor fi reguli orizontale pentru toți partenerii noștri prezenți și pe viitor, în țările vecine. În ce privește posibilitatea de a intercepta um, embarcațiuni care nu uh, riscă să se scufunde sau nu sunt într-o altă situație uh, riscantă, ci pentru că există o bănuială de trafic cu ființe umane sau de contrabandă sau alte activități criminale. Vreau să vă reamintesc faptul că uh, una dintre regulile care stau la baza acestei propuneri este protejarea frontierelor. Dacă un stat membru sau uh, Frontex au o asemenea bănuială, trebuie să poată să ia niște măsuri. Nu se poate să fie cu um, mâinile legate, pentru că există și această posibilitate de monitorizare. Deci, atâta timp cât o embarcațiune se află în apele teritoriale, poate să fie interceptată. În ce privește suprimarea unor anumite părți din uh, dispoziții, în ce privește interceptarea și debarcarea, domnul Coelho a spus ce aș vrea și eu să menționez, vreau însă să vă reamintesc că majoritatea acestor prevederi au fost preluate din decizia Consiliului din 2010 ele au fost deja puse în aplicare, iar uh, uh, statele membre, în general, ne-au spus că aceste reguli funcționează foarte bine și nu pun probleme. Deci eu nu cred că trebuie să ne întrebăm dacă trebuie să le avem sau nu, ci dacă colegislatorii acum uh, pot să le revizuiască sau nu, ținând cont de temeiul juridic adecvat. Mai sunt și alte amendamente ce privește anumite acorduri bilaterale între statele membre și anumite țări terțe. Să fie totul foarte clar, putem să avem anumite referințe încrucișate, dacă doriți, dar principalul uh, uh, aspect este că acest regulament are întietate și nu acordurile bilaterale. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați fost succinte. Domnul Viețchene, numele președinției lituaniene, are acum cuvântul doamna, am Vă mulțumesc, stimată doamna președinte, stimați deputați. Domnule raportor, vă mulțumesc că ne dați ocazia să vă spunem care sunt ultimele informații de la Consiliu în ce privește această propunere. În urma discuțiilor de la grupul de lucru competent și în urma hotărârii instanței de la Luxemburg, și anume că ar trebui adoptat un act legislativ într-o perioadă rezonabilă de timp, se depune efortul pentru finalizarea negocierii acestei propuneri. Noi v-am uh, informat că avem un grup de lucru la Consiliu care se ocupă de această propunere legislativă. În plus, comisia care se ocupă de imigrație și de protecția frontierelor, care uh, este la nivel înalt, discută de asemenea această propunere. S-au dezbătut deja articolele 9 și 10 cu ocazia întâlnirii de pe 22 octombrie. S-a ajuns la o nouă propunere de compromis a textului, care va fi dezbătută pe 22 noiembrie la grupul de lucru din Consiliu. Dacă rezultatul este pozitiv, atunci această propunere va um, fi înaintată la un uh, grup de nivel înalt. Mulțumim raportorului pentru toate eforturile depuse, felicităm și această comisie. Noi ne vom continua cooperarea cu domnul raportor și vă vom ține la curent de fiecare dată cu ultimele um, evoluții înregistrate la Consiliu. Vom uh, coopera întotdeauna și ne vom manifesta respectul față de Parlamentul European. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Ajungem acum la raportorii din umbră. Vreau să spun că în afara dumnealor, Doamna Matiu și doamna Corața Bild s-au înscris pentru a lua cuvântul. Altcineva mai dorește? Domnul Iacolino, da. Și domnul Bros. Foarte bine. Atunci lista este închisă. Domnul Weiderholzer are cuvântul. Thank. Mulțumesc foarte mult. Cred că trebuie să ne gândim la modul fundamental că această discuție nu se referă la reglementarea accesului la Europa. Această situație din Marea Mediterană este una excepțională și nu e posibil ca acesta să fie uh, modul normal de a intra în Europa. Vorbim aici despre o situație extremă, o situație de mare stres și această chestiune nu poate fi rezolvată prin această unică directivă. Este vorba de multe alte lucruri care trebuie soluționate în cadrul solidarității europene și de aceea trebuie să discutăm uh, îndelung. Însă nu e aici nici momentul, nici locul să intrăm în detalii, să contestăm hotărârea Curții de Justiție și vreau să mulțumesc raportorului care a luat clar o poziție care ne reprezintă pe toți și a arătat clar despre ce este vorba. E clar că e vorba despre această competență europeană și sunt foarte recunoscător raportorului că a susținut suscitare acest punct. Și îl susținem pe deplin. În ceea ce privește soluționarea problemei din Mediterană, cred că nu trebuie să uităm că nu trebuie să se întâmple nimic care să pericliteze această, donă, să nu, această zonă, să nu uităm că această regiune era numită leagănul civilizației și nu putem accepta această situație atât de negativă. Trebuie cu toții să facem tot ce putem ca să împiedicăm aceste situații catastrofale. Și cred că cei care vin prin Mediterană trebuie să aibă același drepturi de a se exprima ca cei care vin uh, pe la frontierele celelalte ale Uniunii Europene. E vorba de dreptul la traducere, dreptul la consiliere juridică pentru aceste persoane. Nu se poate ca modul de tratare să fie diferit și îi susțin pe cei care au depus amendamente în această direcție. E foarte important în acest context și nu cred că trebuie să avem prevederi care să dea înapoi de la cele existente. Atunci când, când vorbim despre drepturile fundamentale ale indivizilor. Deci eu susțin pe deplin această linie a raportorului și amendamentele mele se îndreaptă în acest sens. Cred că este important, în ceea ce privește amendamentele, să împiedicăm uh, astfel de situații negative ca cea din Mediterană. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Weidenholzer. Mă uit la lista mea, urma doamna Keller. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și eu raportorului pentru prezentarea foarte implicată. Aș avea trei idei principale de menționat în legătură cu acest raport. În primul rând, în ceea ce privește salvarea de vieți, de operațiunile de căutare și salvare. Nu putem avea un rol obligat, uh, reguli obligatorii dacă nu avem reguli complete în ceea ce privește aceste operațiuni. Și deci nu cred că trebuie să acceptăm amendamentele depuse de colegul Diaz de Mera, pentru că acelea ar presupune ștergerea articolului 9 privind căutarea și salvarea. Și cred că acest lucru ar submina complet dorința noastră de a avea reguli obligatorii privind salvarea de vieți omenești pe mare. De asemenea, trebuie să avem grijă să păstrăm definițiile a ceea ce înseamnă să uh, te afli pe mare în situație Uh, extremă. Deci ce înseamnă asta? Cine trebuie să fie salvat? Uh, e vorba de persoanele care au murit în Mediterană. Nu uitați, de acest caz, 72 de persoane au pornit pe mare în 2011 au transmis semnale de cerere de ajutor, de urgență, însă unii actori din Mediterană au spus că n-au înțeles că era vorba de semnale de uh, urgență și numai 9 din cei 72 au supraviețuit. Deci e nevoie clar de aceste definiții, este absolut esențial să explicăm ce înseamnă o situație uh, de urgență. Deci nu trebuie să acceptăm niciun fel de ștergere a definițiilor, în niciun caz. Deci definițiile privind situațiile de nesiguranță, alertă, uh, și urgență. Cred că acestea sunt cruciale dacă dorim să progresăm și să salvăm vieți omenești pe mare. Să nu că cădem în capcana pe care cred eu că au uh, realizat-o statele din Sud, pe care a menționat-o colegul nostru. După Lampedusa, mai ales, uh, domnul Alfano, ministrul italian, a spus că avem nevoie de mai multă Europa, avem nevoie de ajutor din partea Uniunii Europene. Însă când se pune problema de a avea realmente operațiuni comune desfășurate de Frontex și reguli pentru acești, acestea, tot statele membre din Sud se opun. Nu ajungem nicăieri așa. Apoi, în ceea ce privește pushback-ul, Curtea a avut o regulă conform căreia persoanele interceptate trebuie să fie informate cu privire la procedurile ce trebuie urmate ca să se evite debarcarea lor în state terțe. Trebuie să li se aducă interpreți și consilieri juridici și trebuie să aibă acces la o soluție eficientă. Apoi, trebuie să se respecte circumstanțele Uh, specifice migranților. Asta a spus Curtea uh, de Justiție și Curtea pentru Drepturile Omului. Și această hotărâre a curții trebuie pusă în aplicare. Iar propunerea comisiei pur și simplu nu o respectă. Nu e suficient să informeze acele persoane cu privire la locul unde vor fi debarcate. Nu, trebuie să fie informate și cu privire la drepturile pe care le au și posibilitățile de a evita o debarcare. Nu credem că e posibil așa ceva la bord. Nu există suficienți interpreți, nu există consilieri juridici la bord prezenți. Cred că returnările pot fi evitate în modul eficient. Nu știu dacă nereturnarea poate fi implementată în larg. Trebuie ca persoanele să fie aduse pe țărm, pe uscat, ca să existe o judecată corectă și așa mai departe. Dar se pare că există mulți colegi care cred că principiul nereturnării se poate aplica în larg. Și în cele din urmă, trebuie să ne aliniem legislația cu protocolul privind um, traficul de uh, persoane. Trebuie să interceptăm uh, pe cei care fac acel trafic și nu pe victime. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi, îmi cer scuze dacă vă întrerup uneori, dar cred că de dragul participării egale la dezbatere și ca să avem o dezbatere aprinsă și de asemenea de politețe față de ceilalți colegi, e bine să respectăm cele trei minute. Doamna Ernst, ultima. Mulțumesc. Cred că în propunerea domnului Coelho uh, este vorba de o șansă foarte importantă. Avem ocazia să facem ordine, să ameliorăm situația migranților. Pentru că în ultimii ani, într-adevăr, s-au văzut uh, mari probleme în acest sens. Avem acum o ocazie de a interveni. Știu că nu vom rezolva astfel problema migrației, sunt absolut de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. E corect, însă trebuie să existe reguli clare privind uh, tratarea migranților în acest caz și trebuie să fie foarte bine formulate și merită să petrecem timpul necesar și să ne dăm uh, silința. Într-adevăr, nu putem face diferențe între migranți în funcție de frontiera la care vin. Nu e acceptabil. Nu putem nici să mm, facem rabat de la protecția internațională iar capitanii care iau astfel de măsuri neregulamentare trebuie să fie pedepsiți. Știm care este situația juridică în unele state membre și este important să existe diferențe, să se trateze diferențiat minorii, de exemplu. Acest lucru trebuie să fie verificat și atunci când vorbim despre returnare în state terțe, nu trebuie ca viața migranților să fie pusă în pericol. În ceea ce privește sănătatea, și aceasta trebuie să fie respectată atunci când vorbim despre aceste măsuri. Trebuie să existe posibilitatea uh, ca acești migranți să beneficieze de instrumentele juridice adecvate. Serios, trebuie să intervenim uh, și ce a trimis Consiliul ca propunere nu e suficient. E foarte frumos, dar nu sunt suficiente prevederi. Susțin foarte puternic ce a spus domnul Coelho. A spus că uh, unii zic că nu avem competențe aici, dar vă rog frumos, exact asta trebuie să și realizăm la discuțiile cu raportorii din umbră. Trebuie să ne afirmăm competențele și în ceea ce privește aceste șase state membre, mi se pare că este extrem de grav ce fac ele. Să nu uităm că anul viitor avem alegeri europene și un aspect atât de important nu poate să fie tratat în mod greșit. Așadar, vreau să rog Consiliul cu toată modestia să asculte de ce spune Parlamentul, să ia Parlamentul în serios și să trateze lucrurile exact așa cum trebuie, pentru că e vorba de situații de urgență, e vorba de vieți omenești și aici toți oamenii sunt egali, fie că sunt migranți sau nu. Mulțumesc, astfel uh, putem trece la ceilalți vorbitori. Am patru persoane care doresc să ia cuvântul și vă rog frumos să respectați cel mult trei minute, pentru că așa vom putea să nu întârziem. Doamna Mathieu, doamna Corațabil, domnul Iacolino și domnul Brons, vă rog. Merci, Vă mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc domnului raportor pentru munca excelentă pe care a făcut-o Bineînțeles, mulțumesc și raportorilor din umbră care uh, au petrecut mult timp discutând despre aceste chestiuni. Numărul de amendamente dovedește însă faptul că mai rămân multe de făcut pentru a ajunge la o adevărată poziție comună a Parlamentului pe marginea acestui text. Dați-mi voie să insist, nimeni aici nu este împotriva salvării în larg și suntem de acord cu faptul că o persoană care se dezbate, care se zbate, mă scuzați, pentru că riscă să se nece, trebuie să fie salvată. Dacă viața cuiva este în pericol, avem datoria să o salvăm și toate acordurile internaționale prevăd această obligație de a salva pe cineva care este în pericol de a se îneca. Nimeni la Parlamentul European nu se îndoiește de uh, acest principiu. Nu aici se află dificultatea. E mai degrabă o chichiță juridică în ce privește aceste reguli de salvare. Nu știu dacă avem această competență de a reglementa uh, um, felul în care se fac operațiunile de salvare și de a stabili niște uh, reguli cu forță de lege. Știți că există reglementări internaționale în ce privește căutarea și salvarea în larg Statele semnatare trebuie deja să se conformeze prevederilor acestei convenții, pentru că, de exemplu, există centre naționale de coordonare a operațiunilor de salvare, există deja o partajare a competențelor în ce privește operațiunile de căutare și salvare, în ce privește schimbul de informații, în ce privește conținutul planurilor detaliate um, aferente operațiunilor de salvare. Ori uh, majoritatea statelor membre au ratificat aceste um, acorduri internaționale, deci nu putem să le facem vreun repoș în această privință și mă refer mai ales la statele membre care sunt cele mai vizate de operațiunile de um, depistare, de căutare de salvare în mare. Deci eu am senzația că riscăm să scriem un instrument juridic care va, se va suprapune cu acordurile internaționale. Cum vor putea capitanii, uh, paza de coastă și alte persoane implicate în aceste operațiuni să se descurce între prevederile de drept internațional și cele europene? Cum vor distinge între cele două? Iată întrebarea pe care mi-o pun. În plus, vă reamintesc faptul că ar fi niște reguli valabile doar pentru operațiunile Frontex. Deci atunci când o operațiune se află, în cadrul, uh, se află sub mandat Frontex, atunci ar aplica regulile europene sau regulile naționale. Iar dacă există o țară terță care dă o mână de ajutor, va aplica reguli diferite decât cele valabile pentru navele europene care participă exact la aceeași operațiune? vor exista confuzii între regulile de drept internațional și cele europene pentru uh, navele care sunt uh, cu mandat european și cele care uh, vin din altă parte. Să nu uităm însă că e vorba despre operațiuni uh, în regim de urgență și foarte riscante. Sincer, eu chiar mă întreb dacă avem nevoie de această nouă propunere mai ales că putem să salvăm vieți cu regulile deja în vigoare. Mulțumesc, doamna Corața Bild. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că avem nevoie de noi reguli, reguli comune, care să confere certitudine juridică. Aceste reguli comune vor ajuta statele membre să aplice mai bine prevederile uh, internaționale pe care le-a evocat doamna Mathieu, eu nu văd nicio contradicție în termeni aici. Din potrivă, existența unor reguli comune uh, era deja uh, necesară din 2010 și eu chiar îl sprijin pe domnul Coelho și îi sprijin și propunerea comisiei pentru ca uh, Uh, înainte de sfârșitul mandatului nostru să putem să adoptăm aceste reguli comune. Avem nevoie de asemenea reguli pentru operațiunile de căutare, de depistare, uh, interceptare și de salvare, pentru că vedeți că uneori statele membre interpretează regulile în vigoare în temeiul Convenției Internaționale, mai ales uh, nu se știe cine trebuie să intervină. Ori noi, tocmai asemenea aspecte trebuie să clarificăm. Cine trebuie să intervină unde? Da, vrem în primul rând să salvăm vieți, este aspectul primordial, dar vrem să protejăm și frontierele externe ale statelor membre, mai ales în acele state membre asupra cărora se uh, exercită presiuni și să nu uităm nici de lupta împotriva traficului, a criminalității organizate și internaționale. Dacă chiar vrem să fim serioși și să prevenăm repetarea unor tragedii precum cea de la Lampedusa, trebuie să acționăm rapid. Eu am depus niște amendamente în ce privește protecția copiilor și sper să obțin sprijin pentru ele, pentru că copiii, minorii nesoțiți sunt uh, cei mai vulnerabili în asemenea situații și ei au nevoie de ajutor chiar și atunci când încă se află pe mare. Eu am depus niște amendamente astfel încât să se identifice dacă pe acele embarcațiuni există și oameni cu nevoi speciale uh, pentru a se ști dacă uh, necesită un ajutor uh, medical. Mulțumesc, domnule Acolino. Trei minute, vă rog frumos. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat toate contribuțiile pe care colegilor, dar și știu foarte bine cât de controversate sunt anumite aspecte, dar dați-mi voie să formulez câteva observații, pentru că și eu am uh, scris mai multe amendamente și le-am depus, printre care dragă Carlos, cele cu privire la uh, întărirea capacității operaționale a Frontex pentru operațiunile în Marea Mediterană. Pentru că e nevoie de multă energie și de multe resurse și de eforturi constante. Mulți dintre colegii mei au vorbit uh, în mod uh, uh, normal despre tragedia de la Lampedusa. N-au trecut decât 40 de zile de atunci Uh, doamna Mastrom, domnul Barroso au mers la Lampedusa, au anunțat uh, măsuri concrete. Italia a lansat această operațiune numită Mare Nostrum, Marea Noastră, operațiuni de salvare, însă deocamdată mi se pare că nu s-a făcut mai nimic, nu pentru că vin din Sicilia sau din Italia, ci pentru că, doamnă Mathieu, trebuie să analizăm cazurile concrete. Haideți să ne uităm la uh, cazul concret al acestei dificultăți de care s-a lovit și Carlos, din cauza că există această minoritate de blocaj a celor șase state membre uh, în ce privește operațiunile de uh, căutare și salvare. Da, este nevoie și de uh, a se discuta mai mult despre acordurile bilaterale cu uh, statele terțe, pentru că este o latură suplimentară la munca depusă la nivel european și deci va trebui să existe coordonare între Centrul Internațional și Centrele Naționale de Cooperare a Operațiunilor de salvare um, în mare. Dar haideți să revenim la această situație, ca să spun așa, divergentă. Noi ne dorim să avem o abordare comună în ce privește politicile, eh, politicile migratorii, dreptul de azil și așa mai departe. O politică care se bazează pe solidaritate și pe răspunderea statelor membre. Însă, dacă trebuie să facem distinția între acele operațiuni care eh, răspund regulilor internaționale și de cele cu mandat Frontex sau coordonate de Frontex, evident că vom avea ceva dificultăți. Trebuie să găsim un echilibru, însă dacă e adevărat că operațiunile Frontex sunt, ca să spun așa, într-un număr foarte mic față de operațiunile pe care Malta, Italia, German, uh, Spania, Grecia și Cipru trebuie să le organizeze cu mijloace proprii, atunci evident că regulile internaționale s-ar putea să aibă întietate față de regulile comune europene. Iată, este o pistă. Însă am toată încrederea în faptul că vom găsi un punct de echilibru și că nu vom mai fi uh, frânați de existența acestei minorități de blocaj, cum spuneam, acelor state membre, mai ales când este vorba despre acele operațiuni care uh, au loc în apele teritoriale de uh, căutare și salvare. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Brom. Vă mulțumesc. Este vorba aici despre linii directoare neobligatorii pentru salvarea uh, imigranților ilegali. Aplaud că statele membre își asumă asemenea obligații este evident că oamenii în primejdie trebuie să fie salvați. Nu încap dubii aici și statele membre nu ar trebui să uh, necesite să le se spună acest lucru. Însă, de asemenea, trebuie să existe reguli în legătură cu de- debarcarea acestor persoane, unde să fie debarcate, conform uh, deciziei Curții Europene pentru Drepturile Omului necesitatea de a proteja uh, granițele noastre nu trebuie să contravină drepturilor fundamentale ale migranților, însă principiul nereturnării nu cumva contravine abilității de a proteja granițele externe, pentru că asta înseamnă că migranții uh, potențial trebuie să doar să ne convingă că vin din state periculoase cu sau fără documente pentru a primi azil. În principiu, uh, principiul nereturnării este uh, stimulentul care uh, îi determină pe migranți să își riște viața lor și a familiile lor pentru a veni către Europa. Este un principiu care este direct responsabil pentru tragediile la care asistăm. Mulțumim, domnule Brons. Uh, revenim la raportor, domnul Coelio. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulț- domnule președinte, mulțumesc pentru uh, cuvintele de laudă la adresa raportului meu și vom încerca să găsim o soluție comună. Aș dori să mulțumesc de asemenea și președinției pentru opiniile exprimate și pentru presiunile pe care le exercită asupra statelor membre pentru a primi un mandat de negociere cu Parlamentul pe cât de curând posibil. Mă bucur că propunerea de compromis nu uh, prevede ștergerea articolelor 9 și 10. După părerea mea, deja este vorba de un pas în direcția cea bună. Pentru a fi foarte clar, două minute doar, domnule președinte. Aș dori să spun de ce subliniez necesitatea de a avea un articol 9 și 10. De ce nu înțeleg statele membre care încearcă să șteargă cele două articole? În decizia Consiliului care a fost luată în unanimitate, articolele respective erau prezente. Este adevărat că articolele nu erau obligatorii, însă existau acolo. Nimeni de la Consiliu, când s-au adoptat la anonimi, în unanimitate aceste articole, nu a spus că nu ar fi de competență europeană. Iar acum Comisia ne propune o decizie obligatorie și, după părerea mea și a noastră, ar trebui să susținem inițiativa Comisiei. Și acum, deodată, cineva începe să-și dea seama că poate nu este de competența noastră. După ceea ce s-a întâmplat în Mediterană, toată lumea din Consiliu, toți prim-ministrii, toți șefii de state și de guverne au spus că nu trebuie să se mai întâmple așa ceva. Și multe decizii vor fi, vor fi necesare pentru a rezolva această problemă. Însă, prima primul act legislativ pe care îl avem este acesta. Și ce facem? Acum ne prefacem că Europa nu poate să facă nimic și că este de, la, de atitudinea statelor membre să ia toate deciziile. Nu este răspunsul uh, pe care, uh, de care avem nevoie. Când toată lumea cere o uh, dimensiune europeană, avem nevoie de o um, metodă europeană multe amendamente din partea colegilor mei vor să meargă mai departe. Vrem să spunem cu aceeași claritate că nu putem să mergem mai departe, nu putem impune statelor membre ceea ce ține de competențele naționale. Așadar, trebuie să avem o poziție echilibrată. Și după părerea mea, o poziție echilibrată este că acțiunile Frontex sunt europene. Avem nevoie de reguli europene și nu depășim mai de acest uh, context, nu ne depășim puterile și nu încercăm să uh, forțăm statele membre să renunțe la puterile suverane. În amendamentele de compromis pe care le-am propus, rămân la această idee că trebuie să avem o dimensiune europeană mai mare cu respectarea temeiului juridic și a tratatelor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule raportor. Ajungem la sfârșitul dezbaterii. Facem o pauză de câteva minute pentru că votul este prevăzut la 12 și 20 și poate că unii colegi vor veni doar atunci. Stimați colegi, ocupați loc, vă rog, începem votul în două minute. colleagues, please take your seats. We're going to proceed to the... Vă rugăm, ocupați loc. Vom trece la singurul vot din această dimineață în legătură cu directiva cu privire la muncitorii sezonieri. Domnul raportor Claude Moraes. După cum ne-a spus, s-a ajuns la un acord în prima lectură între instituții pe acest dosar. Comisia Ocupare a votat asupra rezultatului negocierilor în această dimineață, în ceea ce privește părțile care cad sub competența lor exclusivă. Aud că au susținut acordul. Raportorul propune să votăm un text de compromis în bloc și asta supunem la vot acum sunteți pregătiți de vot? Supunem atunci la vot unic textul compromisului propus de către raportor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? O majoritate extrem de clară. Și ajungem imediat la votul final, care va fi vot electronic. S-a deschis votul. Ian nu are cartela de vot, însă îi vom număra votul manual. S-a deschis votul. Închidem votul atunci. Și o majoritate extrem de puternică, 33 de voturi pentru, Felicitări raportorului, am ajuns la sfârșitul sesiunii din această dimineață. Stimați colegi, o secundă vă rog. În sesiunea noastră, în după masa aceasta, vom fi în sala 2Q2. Ne vedem după masă.